Ja, schönen guten Morgen. Wir setzen unsere Sitzung fort. Und zunächst mal. Bună dimineața tuturor. Începem uh, reuniunea noastră de astăzi. Am să vă spun că deciziile coordonatorilor au fost uh, distribuite, iar dacă nu aveți obiecții, vor fi considerate adoptate. Trecem la următorul punct, carta albă referitoare la uh, trafic uh, Wim van de Camp este prezent și își va prezenta raportul. Dank u zeer. <clears throat> Domnule președinte, mulțumesc. Bună dimineața tuturor. În această zi însorită, deși cam racoroasă, de primăvară, astăzi aș vrea să vă prezint documentul de lucru în legătură cu această trece în revistă la jumătate de termen a cartei albe privind transporturile. Cei dintre dumneavoastră care citiți documentul ați observat probabil că <clears throat> eu și cu colegii am redactat un document de lucru care reprezintă o combinație de inovare și continuitate Cred că ar fi o exagerare să spunem că această carte albă a fost uh, implementată cu totul sau că ar trebui să scriem totul, să afirmăm eventual că a fost un eșec complet, pentru că n-a fost nici chiar așa. Documentul de lucru are elemente care permit continuitatea în ce privește lucrurile <clears throat> care vor continua să fie necesare, vor trebui să fie implementate <clears throat> schimbarea de moduri de transport, între altele, dar și aspecte noi ale sectorului de transporturi, sisteme inteligente de transport, conexiuni mai rapide prin internet, lucruri care au un impact asupra transporturilor. S-a ținut cont și de acestea. E prima observație dintre cele șapte pe care le voi face. În al doilea rând, în mod deliberat, am uh, operat o schimbare de paradigmă decis prin a începe să examinez unghiul economic. Transporturile reprezintă un sector important în economie și mulți oameni vor să aibă o viață bună în transporturi. Deci aș pune mai puțin accentul pe durabilitate și mai mult pe dimensiunea economică a celor care trebuie să își câștige existența. A treia observație se referă la comodalitate, la schimbarea de mod de transport. Unul dintre aspectele clare din uh, Cartea Albă. de a exista un acel mai mare pus pe transporturi feroviare și pe căile de navigație interne și nu pe transporturi rutiere sau aeriene. Dacă ne uităm la căile de navigație interne, situația nu s-a schimbat față de aceea din 1997 și aspectul pe care mă concentrez eu aici e comodalitatea, nu atât schimbarea de mod, ci consolidarea comodalității. În al patrulea rând, aș vrea să se <clears throat> realizeze schimbarea prin stimulente și nu prin uh, sancțiuni. Când vorbim despre schimbarea de mod, poate că insistăm prea mult pe sancțiuni, pe taxe mai mari. Eu cred că, din potrivă, ar trebui să ne gândim la modul în care am putea oferi stimulente pentru a genera această schimbare de mod. A cincea observație se referă la inovare, care e extrem de importantă în sectorul transporturilor. De exemplu, când vorbim de transportul <clears throat> prin conducte, în documentul de lucru există ceva legat de inovare în acest domeniu. Și e un lucru care a reieșit din discuție și ieri seara. Legătura dintre sistemele de taxare și inovare. Nu cred că ar fi înțeles să începem o discuție legată de un sistem european de taxe. E bine să ne uităm la modul în care statele membre pot să utilizeze subsidiaritatea și să rezolve problemele care există prin uh, inovare. Aș vrea apoi să exprim o anumită îngrijorare în legătură cu infrastructura clasică, domnule președinte. Pe lângă schimbarea modală, infrastructura clasică de căi ferate și de căi de navigație internă rămân uh, oarecum în urmă și cred că Trebuie să ne gândim la acest aspect. E ceva foarte îngrijorător. Totul uh, se poate realiza pe internet sau prin transport aeriene, dar trebuie să ne gândim și la infrastructura clasică, la întreținerea infrastructurii pe care o avem în Europa, pentru că din perspectiva întreținerii, situația devine critică în unele țări, cum ar fi Germania de întreținere a rămas în urmă și e un lucru de care trebuie să ținem cont de asemenea. Apoi, în fine, în ce privește acele elemente legate de infrastructura suplimentară și de întreținere se leagă și de Fondul European pentru Investiții Strategice, EFSI. Preocupările Comisiei de Transporturi în legătură cu Connecting Europe Facility, legătura dintre aceasta și fondul pentru infrastructură specială și cred că ar fi bine să includem un element în raport și despre acest aspect și, în fine, durabilitatea. Știu că e unul dintre punctele dumneavoastră de interes sau de preocupare majoră și acesta trebuie văzut ca rezultat pe care vrem să-l uh, realizăm și nu ceva și impunem. Da M-am bucurat de ultima dumneavoastră propoziție că ați spus că fără durabilitate și sustenabilitate lucrurile nu merg. Doamna Țapardel acum. Mulțumesc frumos, domnul președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru un text foarte bun Într-adevăr, sectorul transporturilor este un sector foarte complex, care comportă multe dimensiuni și mă bucur să văd că cele prioritare se regăsesc în textul propus de domnul Van der Kamp. Uh, cred că raportul pe care îl avem astăzi în discuție vine într-un moment foarte bun și oarecum în paralel și cu revizuirea de către Comisia Cărții Albe privind transporturile din anul 2011. Acest proces a fost lansat de Comisia Europeană acum câteva zile printr-o consultare publică cu părțile interesate, deci sper ca raportul nostru să, să reprezinte o contribuție majoră la revizuirea Cărții Albe de către Comisie. Uh, în ceea ce privește politica de transport, consider că ne aflăm într-un moment important, aș putea spune un moment chiar de răscruce și cred că eforturile Parlamentului European de a analiza stadiul implementării și atingerii obiectivelor cărții albe vor trebui să fie luate serios în considerare. Astfel, dacă vrem un sistem de transport funcțional, inteligent și eficient din punct de vedere al resurselor, care să resusciteze o economie care trebuie să acceptăm că a a fost aflată mult timp, s-a aflat mult timp sub semnul austerității, trebuie să avem o viziune pragmatică și realistă și acest document pe care îl propunem astăzi să poate fi implementat cât mai corect și cât mai rapid posibil și, evident, cât mai eficient. În calitate de raportor din umbra al grupului SND, am câteva Uh, comentarii preliminare privind prioritățile grupului și l-am uh, clasificat pe trei categorii. În primul rând, dimensiunea socială și aș dori să îl felicit încă o dată pe raportor pentru că observ că a introdus această dimensiune socială, care este o prioritate a grupului SND și ca problema armonizării și îmbunătățirii condițiilor de muncă a celor care lucrează în domeniul transporturilor, problema certificării, formării lucrătorilor din, din domeniul transporturilor pe teritoriul Uniunii Europene este inclusă în raport. De asemenea, mă angajez să, să observ și să propun și o serie de inițiative care sper să se concretizeze în proiecte legislative în, pe baza acestui raport. În ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii, ă, trebuie spus că avem nevoie de o infrastructură modernă și eficientă și investiția în infrastructură nu numai că este necesară, dar ă, este una dintre puținele investiții care are un efect multigenerațional, adică se desfășoară pe o perioadă întinsă de timp, ceea ce evident că uh, uh, asigură locuri de muncă, asigură, asigură profit și are și un efect multiplicator de patru la nivelul produsului intern brut din Uniunea Europeană. Deci trebuie să punem un accent pe investițiile în infrastructură pentru că avem nevoie înainte de toate de rețele adecvate și care să fie folosite într-o manieră rațională. De asemenea, avem și o problemă a modului modului în care folosim resursele publice pentru finanțarea infrastructurii și aici trebuie să avem o abordare foarte, foarte corectă și de asemenea trebuie să vedem și modalitatea în care taxăm, infrastru- um, taxăm infrastructura utilizată. Um, Ă, trebuie să fim foarte atenți în modul în care cuantificăm aceste ă, externalități și modul în care le dăm o dimensiune financiară, pentru că nu mi se pare corect să îngreunăm bugetul consumatorului individual, adică al pasagerului sau al utilizatorului de infrastructură și autovehicule și consider că trebuie să avem o, o, un mod de taxare eficient și rațional. Evident că de, uh, durabilitatea și problema decarbonizării în ceea ce privește utilizarea sistemului de transport trebuie privită ca o oportunitate și trebuie să reprezinte o prioritate pentru rețele de transport de toate tipurile. Evident că ne concentrăm foarte mult pe ceea ce înseamnă protecția mediului înconjurător, dar în același timp trebuie să fim uh, conștienți de faptul că sunt anumite țări de coeziune care au nevoie de o susținere investițională mai mare, care au nevoie de investiții și de utilizarea tuturor mijloacelor de transport și de aceea consider că este util și eficient să ne concentrăm pe dezvoltarea tuturor uh, modalităților de transport la nivelul Uniunii Europene, pentru că aceasta generează în mod, uh, în mod corect uh, acest efect multiplicator și profit în economie, care ulterior se poate regăsi în măsuri de protecție a mediului înconjurător și decarbonizare. De asemenea, ultima dimensiune pe care aș vrea să iau în considerare este o abordare integrată a acestui raport, pentru că nu ne putem concentra nu numai pe partea de transport, pentru că transportul este în strânsă legătură cu economia, cu energia și așa mai departe și de aceea trebuie să avem un sistem uh, de transport eficient din punct de vedere al resurselor utilizate. Trebuie să existe o strânsă legătură între strategia Comisiei Europene în domeniul Uniunii Energetice și strategia noastră privind uh, piața de transport unică europeană. Uh, de asemenea, cred că trebuie să privim lucrurile și mobilitatea ca un serviciu integrat pe care îl oferim cetățenilor și mi se pare că este un lucru foarte important să considerăm sistemul de transport ca un sistem integrat, ca o, uh, ca o ofertă pe care o, o, o, dăm uh, o dăm utilizatorilor de transport și ei să fie cei care aleg cel mai eficient mijloc de transport și își stabilesc modul în care utilizează sistemul de transport. Um, de asemenea, trebuie să găsim acest compromis uh, în ceea ce privește tipurile de mobilități pe care le folosim și trebuie să punem un accent deosebit pe mobilitatea în mediul urban, pentru că, în general, aceasta creează foarte multe probleme, problema congestiei, a calității aerului, a eficienței transportului în marile orașe și și în cele mai mici, a utilizării locurilor de parcare. Uh, Uh, și nu în ultimul rând, un lucru care este, cred că, o prioritate și a Comisiei de Transport, dar și a mea personală, este aceea a asigurării uh, siguranței rutiere în domeniul transporturilor și cred că trebuie, trebuie avut în vedere și aspectele ce țin de siguranța rutieră. Um, doresc mult succes tuturor colegilor care lucrează la acest raport. Evident că îi așteptăm și pe ceilalți colegi să vină cu amendamente și cu sugestii, pentru că îmi doresc ca acest document să fie într-adevăr un document valoros, care să fie luat în considerare de către Comisia Europeană, să fie un document care va fi în strânsă legătură cu revizuirea făcută la nivelul Comisiei Europene și din uh, acest raport de inițiativă proprie al Parlamentului uh, European să, să, acest raport să genereze noi rapoarte legislative care să ducă la implementarea unui sistem de transport cât mai eficient și cât mai în folosul cetățeanului european. Mulțumesc frumos! Dank. Jetzt Thomas Poreba. Mulțumesc, Thomas Poreba. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja mam dzisiaj zaszczyt wystąpić tutaj w imieniu. Mulțumesc, domnule președinte. Am onoarea astăzi să vorbesc în numele raportorului nostru din umbră, domnul Zvotovski. Voi prezenta punctul său de vedere pe acest raport. Încep prin a spune că revizuirea implementării acestei cărți albe este o foarte bună oportunitate pentru a avea o perspectivă uh, mai generală a obiectivelor stabilite de acest document pentru Uniunea Europeană. Apreciez faptul că raportorul a inclus o serie de mm, subiecte în raportul său, însă avem și câteva opinii critice în legătură cu mesajul general. Cred că ambițiile decarbonizării de a elimina eh, carbonanții fosili din sectorul transporturilor încă nu au fost implementate. De asemenea, modernizarea mm, industriei auto în Europa, mm, care este, unde este un angajator major, poate să ducă la o criză în acest sector. Așadar, mm, trebuie să subliniem că carburanții alternativi menționați în document Uh, nu menționează gazele de șist, care pot să fie o sursă de energie ieftină și ecologică pentru cetățenii europeni. În ceea ce privește piața căilor ferate, au fost înregistrate progrese și Apoi vorbim despre sectorul um, aerian, unde uh, companiile aeriene din exterior sunt sub, subvenționate. Deci nu putem vorbi despre o concurență corectă. Noi ni se pare că într-un fel se restrânge concurența, pentru că în anumite state membre s-au luat măsuri care contravin regulilor de bază ale Uniunii. De asemenea, transportul din estul Europei se confruntă cu probleme care sunt rezultatul neglijenței investițiilor în trecut. Dacă ne uităm la granițele de est ale Uniunii și ce se întâmplă acolo, acum, ne putem da seama. Președintele, nu am auzit am să vă rog însă, în general, în sală să-l ascultați pe vorbitor. Ținând cont așadar de situația politică din estul Europei în momentul de față, trebuie să ne dăm seama că în ceea ce privește disponibilitatea transportului și a investițiilor, acest aspect devine extrem de strategic aspectele de transport încă necesită o mare atenție. Deci, uh, cred că o muncă suplimentară pe acest document ne va permite să evaluăm în mod corect uh, stadiul de implementare și să îi punem în aplicare corect obiectivele. Și grupul nostru și alături de domnul Sotovski își va da silința să reflecte situația reală din sectorul transporturilor. Mulțumesc, Ghezine Maesnar. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Van de Camp. Am avut o reuniune a raportorilor din umbră uh, cu documentul de lucru și lucrurile au decurs foarte bine. Ne-am, am fost uimit de cât de puține diferențe există totuși, dar există totuși câteva, nu vă temeți, domnule președinte. Uh, însă am fost cu toții de acord că sectorul transportului este foarte important, piața unică, la fel, suntem de acord și de asemenea uh, programul de lucru pentru creștere și locuri de muncă mi se pare esențial. În ceea ce privește uh, așa numitul mid-term review, cum a spus domnul Van de Camp, mă voi referi la câteva puncte prevăzute și de raportor în acest document de lucru și am să și fac unele uh, completări. În primul rând, a spus că fiecare mijloc de transport trebuie să fie optimizat uh, individual. Așa este, nu trebuie să uităm acest lucru și când uh, și chiar dacă punem accentul pe modalitate, uh, model shift și așa mai departe, fiecare în sine și individual trebuie să fie mai uh, eficient pentru că va, exist, va exista o creștere și va trebui să-i facem față. Avem nevoie de transport în uh, Europa pentru ca Europa să rămână pe o poziție bună. Așadar, pentru mine este bine că Van de Camp, domnul Van de Camp a vorbit și despre camioanele mai lungi. Uh, știu că nu toată lumea este de acord, dar eu cred că în anumite domenii poate să fie o metodă eficientă și ecologică de a um, minimiza traficul uh, rutier. A spus foarte bine uh, la raportul Leichtfried Uh, trebuie să știm că vor exista uh, containere de 48 de picioare uh, care vor circula pe mare și trebuie să vedem cum vom acționa dacă nu există și cum le vom transporta pe continent. Um, schimbarea modală, schimbarea mijlocului de transport, foarte bine, foarte frumos, dar nu cred că vom reuși să scoatem totul de pe șosea și să mergem cu totul numai pe cale ferată și uh, Um, pe apă, nu cred că avem uh, timp să punem atâta cale ferată și să um, săpăm atâtea canale. Apoi, pentru fiecare astfel de proiecte trebuie făcută evaluarea impactului uh, de mediu și așa mai departe. Mie mi se pare mai bine să spunem comodalitate sau intermodalitate. Short sea shipping și inland waterways – Um, iată, vine și Peter Van Dalen, care este un mare apărător al căilor navigabile. Se, foarte ușor uităm, vorbim foarte des despre trenuri, dar foarte puțin despre apă. Bine, poate unele state membre nu au astfel de căi navigabile, dar uh, acolo unde ele există trebuie folosite mai bine și mai eficient pentru a prelua din traficul de pe șosele. În ceea ce privește noile tehnologii, este important când adoptăm uh, o revizuire să vedem ce există ce, în domeniul tehnologic și în ce măsură facem referire la asta. Uh, raportorul a vorbit de sisteme pe conduct uh, și mi se pare că mai există și alte elemente, de exemplu telecabine, Uh, s-a discutat despre asta și în uh, anumite orașe uh, și pentru turism ar fi atrăgător, de exemplu, telecabine deasupra unui port, să spunem, este un tip de transport care nu este poluant și ar permite un transport în zone unde nu ar fi posibil. Apoi, trebuie să atragem și atenția asupra faptului că aplicarea legilor actuale, TNT, CEF uh, și așa mai departe, trebuie să continue. În general, putem spune că nu vrem uh, foarte multe legi noi, ci vrem ca ceea ce există deja să fie aplicat. Asta și discutăm uh, în legătură cu EFSI, TNT și CEF. Apoi, un ultim element, oricum cred că vom mai discuta despre asta, Uh, un element legat de discuția de ieri. Acest uh, principiu al poluatorului care plătește și al utilizatorului care uh, plătește cu o alocare, cu o alocarea fondurilor um, specifică. Bun, eventual am putea să avem un sistem de taxe de autostradă armonizat la nivel european, dar de aici banii ar trebui să meargă numai înspre infrastructură. Dacă Comisia va face o propunere în acest sens, va trebui să o sprijinim și a anunțat că va face o astfel de propunere. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Kilonen. Kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> Kiitokset Vimille hänen rakentavasta. Mulțumesc, Vim. pentru munca foarte bună în colaborare pe acest document. Sunt raportoare din umbră pentru GUE. Trec la limba engleză acum. Aș dori să ne actualizăm abordarea care să fie mai ambițioasă. Avem nevoie de um, clim, climă, digitalizarea și uh, dezvoltarea rețelei de transport. În primul rând, decarbonizarea transportului nu poate să aștepte. Este foarte clar că schimbarea climatică este o provocare pentru întregul sector al transportului. Există o necesitate imediată de a reduce emisiile atât în transportul de mărfuri cât și de pasageri în momentul de față, uh, oamenii mor din ce în ce mai, mai mulți oameni mor în urma efectelor nocive ale emisiilor decât în accidente. Trebuie să avem acest lucru în vedere și de aceea să luăm acțiuni ambițioase pentru a promova surse ecologice de energie. Această uh, carte albă 2011 menționează deja uh, obiective ambițioase pentru decarbonizarea transportului. Din păcate însă uh, sau uh, este mai degrabă vorba de, de vorbe, nu de fapte. Avem nevoie de instrumente pentru a putea implementa mai bine aceste măsuri în, pe tot teritoriul Europei capacitatea și tipul de transport vor fi afectate de uh, digitalizare. Este vorba de transporturile maritime, de servicii, uh, achizițiile pe internet, toate acestea uh, necesită, nu mai necesită ca persoanele să se deplaseze, se deplasează mărfurile. Digi, digitizarea uh, Ehm, este, reprezintă însă și o soluție și trebuie să utilizăm această, acest instrument pentru a crește productivitatea scăzută a sectorului transportului și pentru a face mai sigur transportul. Trebuie să folosim și mai mult uh, transportul în comun, uh, călătoriile în comun, pentru a evita mai multe emisii în zonele urbane din partea automobilelor. Trebuie să ne uh, schimbăm mentalitatea, să nu ne mai bazăm pe faptul că fiecare cetățean trebuie să aibă o, un automobil. Trebuie să ne gândim mai mult la punerea în comun a parcului auto. S-a discutat în trecut un singur uh, despre un singur serviciu, Uber, care a devenit sinonim pentru toate serviciile noi bazate pe evoluțiile digitale. Însă, dacă ne uităm la realitate, există multe alte servicii digitale care Uh, vor eficientiza sistemul de transport și vor da uh, servicii pentru consumatori și creează locuri de muncă necesare în sectorul transporturilor. Um, administratorii și autoritățile de reglementare nu știu cum să reacționeze, câteodată se împotrivesc acestor servicii doar în Europa însă există 15 până la 20 de milioane de persoane care utilizează uh, servicii de transport în comun. Uh, există 8 milioane de utilizatori ai serviciului Uber. Deci trebuie să recunoaștem că există o cerere care nu este satisfăcută de actorii tradiționali este, a venit timpul ca autoritățile de reglementare să uh, decidă fie să protejeze structura actuală prin servicii de transport sau să dea un uh, teren de desfășurare a acestor noi servicii bazate pe tehnologiile digitale. Eu susțin aceste servicii de nouă generație, însă trebuie să ne asigurăm că piața va funcționa în mod european respectând standardele de siguranță, de mediu, de concurență. Dacă uh, se alege restrângerea accesului pe piața a noilor servicii, uh, va fi o decizie foarte proastă pentru cetățenii europeni. În al treilea rând, sectorul transporturilor poate să fie văzută ca o sursă de creștere pentru Europa. Exist, se spune foarte mult că transportul reprezintă coloana vertebrală a pieței um, interne, însă uităm de acest lucru atunci când discutăm de noi oportunități de afaceri. Există un imens potențial în sectorul transporturilor la nivel mondial și Europa deține toate uh, Uh, mijloacele pentru a deveni standardul pentru uh, transportul ecologic de calitate orientat către consumator. Trebuie să recunoaștem aceste lucruri cât mai repede și să acționăm. Avem nevoie de un nou model european pentru transport, să acționăm și nu să reacționăm. Vreau uh, ca Europa să câștige această uh, concurență cu uh, Statele Unite și cu celelalte piețe. Momentul a venit, se vede în, în carte Albă, că fie schimb, ne schimbăm, fie ce dăm primul loc celorlalți actori. Aș, v-aș încuraja pe toți să gândiți deschis, să gândiți ambițios și să nu vă fie frică de uh, inovații. Pentru a crea aceste noi locuri de muncă despre care tot auzim că se vorbește. Mulțumesc, Bas Eichhout. And, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, am, putem acum această discuție. Am L-am ascultat pe domnul Van de Cam când își prezenta concluziile, pentru că în momentul de față, dacă ne uităm la documentul de discuție, încă nu este foarte clar în ce direcție va merge. Pune, supune discuție anumite subiecte, însă în final va trebui să orientăm documentul într-o direcție, pentru că altfel redactăm doar un document în care suntem de acord cu absolut tot și amânăm totul până la următorul raport. Dar mi-aș dori să evităm acest lucru pentru că deja avem suficiente documente despre viitor și comunicări. Sunt sigur că Comisia poate și ea să elaboreze multe cărți albe în legătură cu viitorul transporturilor, însă lucrurile trebuie să se schimbe. Și ascultându-l pe domnul Van de Camp, M-a mirat puțin ceea ce a spus despre durabilitate, pentru că a spus că pune accentul mai mult pe economie și mai puțin pe durabilitate, pentru că avem nevoie de locuri de muncă. Mi se pare mai mult o veche paradigmă în care aceste concepte sunt văzute uh, ca opuse, însă eu cred că ar trebui să meargă împreună. Uh, durabilitatea trebuie să fie rezultatul politicilor, dar de ce se spune ceva atât de evident? durabilitatea este în centru, deci dacă nu schimbăm abordarea noastră, atunci nu putem să uh, ajungem la o asemenea concluzie. Deci, așadar, să uh, vedem ce fel de politici pot să ajungă la mm, obiectivele pe care ni le dorim. Vreau să fac o, să am o perspectivă în legătură cu pe situația de acum. Cred că situația a devenit puțin mai urgentă. De la comunicare am trecut printr-o criză majoră și dacă ne întoarcem la modelul tradițional, ă, ă, să pretindem că vrem să ne întoarcem în anul 2007, înainte de criză, acest lucru nu va funcționa. Dacă ne uităm la schimbarea climatică, ă, de sectorul transporturilor este singurul care încă își crește emisiile. Deci acest lucru trebuie să se schimbe. Și până acum, dacă ne uităm la ceea ce am făcut, pe toate aceste acțiuni și priorități, nu am făcut mare lucru. Nu s-a schimbat mare lucru. Comisia fa, face o evaluare la, la începutul anului viitor, cu o listă impresionantă, cu schimbări, însă haideți să fim cinstiți. Avem încă foarte multe probleme în sectorul transporturilor, să nu ne îmbătăm cu apă rece. Și de aceea noi, ca Comisie de Transport, trebuie să avem o voce mult mai puternică, pentru că există oportunități și de aceea durabilitatea și economia pot să meargă mână în mână. Să ne uităm doar la digitalizare, la inovări la acest uh, sector al car sharing, al punerii în comun al automobilelor. Uh, trebuie să ne îndreptăm spre aceste idei și nu să vrem să ne întoarcem la vechile modele. În ceea ce privește schimbarea modală, nici acolo nu se întâmplă mare lucru. Domnul Van de Camp spunea că își dorește că uh, își dorește mai multe stimulente și mai puține sancțiuni. O întrebare pentru raportor, dacă puteți să ne explicați ce înseamnă acest lucru și cum, ce fel de stimulente aveți în vedere, pentru că nu prea mi este foarte clar. Spre, sper, sper că ceea ce numiți sancțiuni nu se referă la preț dacă ne uităm la prețurile în sectorul transportului, acestea nu sunt corecte. Dacă nu introducem corectitudinea în uh, sectorul transporturilor, trecerea de, un, de la un mod de transport la altul devine și rămâne pur și simplu un deziderat. Există anumite uh, sectoare care sunt excluse de la anumite uh, taxe, cum ar fi sectorul aviației. Uh, domnul raportor, cred că ar trebui să fie de acord că prețurile ar trebui să fie distribuite corect, pentru că dacă uh, vrem ca piața să rezolve lucrurile, trebuie ca lucrurile să fie corecte în primul rând. Pentru a lega lucrurile de uh, mobilitatea urbană durabilă, și acolo avem o provocare majoră. Există legături foarte bune care pot fi trase între cele două rapoarte pe dimensiunea socială salut faptul că raportorul a adăugat acest subiect, însă ceea ce nu putem evita este discuția în legătură cu schimbarea mentalităților și a comportamentelor. Nu putem să găsim o soluție tehnică care să, cu care să spunem cu asta rezolvăm totul. Trebuie ca lumea să își schimbe comportamentul, și a venit vremea ca Comisia Europeană să își asume această idee. Nu spun că vom schimba Europa mâine, însă nu putem să ă, ne ascundem, să ne băgăm capul în nisip și să ne prefacem că nu se întâmplă nimic. care să meargă să nu aibă nicio perspectivă. Peter Lundgren. Mulțumesc, domnule președinte. Încep prin a-i mulțumi domnului Van de Camp. Ne-a prezentat un proiect de raport foarte bun, cu priorități corecte, cu o analiză corectă. Se menționează câteva obiective pentru 2020 sau 2050, mai sunt mulți ani până atunci. Așadar, trebuie să introducem priorități. Problema majoră în momentul actual este cea a economiei. Există multe consecințe sociale. Piața unică creează uh, multe probleme la nivel național datorită dumpingului social. Vedem acum că Germania încearcă să introducă salarii minime ca o consecință a acestei piețe unice. Dacă vorbim despre durabilitate, trebuie să ținem cont și de condițiile corecte. Problema este că în cal, atunci când există concurență, lucrătorii ajung să fie exploatați cu condiții de lucru nesatisfăcătoare. Companiile trebuie să aibă o politică de personal foarte strictă în, dacă se confruntă cu altele. Însă există alte companii care uh, nu trebuie să uh, răspundă a unor cerințe atât de stringente și totuși li se permite să funcționeze pe aceeași piață. Ceea ce înseamnă că, că situațiile nu sunt egale. Trebuie să ne asigurăm care va fi efectul asupra pieței, pentru că o piață nu poate să funcționeze corect în aceste circunstanțe. Emisiile cresc și nu scad. Avem în raport o serie de idei, dar acestea uh, implică și costuri mai mari pentru cetățeni. Și mulți dintre cetățenii noștri nu mai au bani pentru a plăti pentru automobile ecologice și asemenea proiecte. Trebuie să ne amintim că toți banii vor veni din buzunarul contribuabilului. Mai avem și un plan imens de investiții și mi-e puțin teamă de cum se vor sfârși lucrurile. Nu mi se pare că are o fundație foarte bună acest plan de investiții. Trebuie să ținem cont și de competitivitatea industriei europene și a sectorului transportului. Îi aud uneori pe unii care spun că avem o atitudine protecționistă și nu îmbrățișăm viitorul. Uh, dar aici nu este vorba de protecționism. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii noștri trăiesc în condiții decente. Și acest lucru nu prea este evident în sectorul transporturilor. Am investit foarte mult în uh, contracararea acestor fenomene și există problema că în, în mod constant apar reguli noi Trebuie, în primul rând, să arătăm că regulile existente pot fi implementate corect. Trebuie să ne amintim că în fiecare zi există oameni care sunt exploatați de către angajatori fără scrupule. Și de aceea trebuie să ne asigurăm că legile vor fi aplicate pentru a avea o piață corectă. orice acțiuni întreprindem în legătură cu transportul la comisia noastră, oamenii întotdeauna vor alege alternativa cea mai ieftină. Trebuie să ne asigurăm că regulile pe care le stabilim noi îi ajută pe cetățenii care poate nu au foarte mulți bani pentru a plăti un, o modalitate de transport costisitoare ce utilitate uh, este un mod de transport scump pentru cetățeni, dacă aceștia nu au banii să-l plătească. Uh, îi mulțumesc însă domnului Ivan de Camp pentru o, un document foarte bun, pe, un document pe care putem să ne bazăm discuțiile. Mulțumesc. Aceștia au fost raportorii, raportorul și raportorii din umbră. Mai sunt opt persoane care doresc să intre, care doresc să intervină um, mai, îl mai adaug pe Ismail Ertug și pe Peter Van Dalen și cu asta lista este închisă. Trei minute. Jackie Foster, sunteți prima. Da, bineînțeles, nu vă uit niciodată. Sorry, Chairman, I thought you were going round in the groups. Îmi pare rău, domnule președinte, credeam că faceți o... că luați grupurile la rând. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, da, în a doua rundă este cine dorea să intervină. Doamna Foster, da, s-au spus multe lucruri interesante. În primul rând ar trebui să spunem mulțumi, mulțumesc raportorului pentru un document bun. Ca una dintre membrii vechi ai acestei comisii, din 99 chiar fac parte din ea, uh, uh, refuz sau resping cele spuse de colegi care uh, se prefac sau spun că noi practic nu am făcut nimic de atunci. Ceea ce spuneți, practic că toți membrii acestei comisii în ultimii 15 ani au stat cu mâinile în buzunar și n-au făcut nimic și acest lucru nu poate fi mai departe de adevăr. Uh, a fost adoptată legislație bună în domeniul rutier, în mod clar și uh, pachetul feroviar, care va mai fi prezent uh, mult timp de acum încolo, dar ne uităm la aviație, domeniul maritim, căi navigabile interne și așa mai departe. Trebuie să fim uh, prudenți și să ne asigurăm că legislația deja adoptată este implementată nu cred că este util că atunci când ceva nu este implementat corect să încercăm să venim cu altă legislație pe același subiect. Nu este calea cea bună de a proceda. De asemenea, nu putem să facem un micromanagement pentru toată lumea. Sunt 28 de state membre în Uniunea Europeană și au sisteme bazate pe condiții istorice care nu sunt întotdeauna la fel cu cele ale vecinilor. Deci, da, continuăm cu piața unică, dar nu putem să o facem de pe zi pe alta. Nu avem o soluție miraculoasă pentru a schimba structuri care sunt uh, prezente de decenii în statele membre. Cred că a existat o voință politică foarte bună uh, în Parlament Însă, da, într-adevăr, pe anumite subiecte poate că nu a existat suficientă voință politică. Dar statele membre trebuie să își asume responsabilitatea pentru a pune la dispoziție infrastructuri, pentru a asigura salariul minim uh, pentru oamenii din uh, domeniul transportului și pentru a se asigura că aceștia sunt tratați bine. Din câte știu eu, toate statele membre recunosc sindicatele foarte bine, uh, există cu siguranță negocieri colective uh, și contracte colective de muncă, deci dacă uh, salariații nu sunt plătiți suficient, atunci, suficient, atunci sindicatele sunt cele care trebuie să intervină. Ce pot să vă spun? Stăm aici și încercăm să evaluăm situația. Unele lucruri sunt deja puse în aplicare și merg bine. Dar avem și probleme. Cerul unic, durabilitatea. Suntem într-o situație ridicolă cu cerul unic. Nu intru în detaliu. Mai ales statul meu membru și altele încearcă să uh, pun presiune pentru proiecte enorme cu investiții care merg până la Galileo pentru a ne asigura că putem uh, funcționa eficient uh, și că industriile noastre pot funcționa eficient și să facă față uh, concurenței globale. Cred că pe aceste subiecte avem nevoie de mai multă voință politică. Și îi mulțumesc raportorului pentru că a menționat aceste lucruri și cred că putem avea o discuție uh, Uh, rezonabilă. Președintele, trebuie să vă întrerup, ați depășit cu un minut, este un pic prea mult. George Bach, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că provocările sunt uh, cunoscute tuturor. Trebuie să facem o evaluarea situației actuale și cred că VIM a făcut o treabă foarte bună și noi vom veni cu completări. Într-adevăr, provocările, uh, model shift, apoi infrastructurile, capacități suplimentare, toate acestea sunt uh, menționate de mai multe ori, problemele de mediu, această decarbonizare. Cunoaștem provocările, Uh, le discutăm, însă durează o veșnicie să ajungem la uh, rezultate și la soluții. De exemplu, în domeniul aerian, Jackie Foster a, a vorbit despre asta. Vorbim despre Gibraltar. Aici uh, există o, o, un stop total în spațiul aerian și între timp chinezii Um, construiesc trei aeroporturi și mii de, uh, mii de kilometri de uh, trenuri de înaltă viteză. Am senzația că pe anumite domenii nu există voință politică și energie politică. Apoi, în domeniul social, vorbim despre salariul minim în domeniul transporturilor în Germania. Legislația este prezentă, însă Uh, lipsește implementarea. Până la urmă, statele membre, uh, lucrurile trebuie doar aplicate. Securi, uh, siguranța rutieră și sistemele de siguranță rutieră, sistemele de asistență, nu există limite pentru tehnologii, dar noi rămânem în urmă cu, cu politica. Nu putem să ne decidem cu, ale cui sunt datele, cine are acces la date, dacă datele sunt, o, sunt proprietatea uh, Uh, producătorului sau dacă Google poate să le folosească și să scoată bani de pe ele. În fiecare zi știm care sunt provocările, uh, analizăm lucrurile, uh, luăm decizii, dar în practică e nevoie de decenii până când lucrurile să fie puse în aplicare. Aș putea să vă mai dau multe exemple, exemple dar Având în vedere cele spuse de colegi și faptul că nu mai am timp, cred că pot să mă opresc aici. Îi mulțumesc colegului Vim pentru munca depusă. Mulțumesc, Claudia Montero de Aguilar. Muito obrigada, Sra. Presidente, caros colegas. Em primeiro lugar, solicitar. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului Van de Camp a prezentat un document de lucru foarte bun și um, ne-a explicat uh, și lucrurile astăzi aici. Cred că suntem departe de a avea un spațiu unic european în domeniul transportului. Cred însă că, și sunt convinsă că vom continua să uh, urmăm acest obiectiv. Este foarte important în același timp Este important așadar să ne amintim că lucrăm pentru cetățeanul uh, european. Un lucru mi se pare important și aș dori să fie menționat în acest document. Uh, traficul maritim uh, mi se pare important. Este important să îl menționăm și, de asemenea, importantă este um, consolidarea capacităților și a competitivității um, porturilor maritime. De asemenea, autostrăzile mării, pentru ele, trebuie să luptăm pentru ele și trebuie să vedem cum găsim un echilibru între autostrăzile mării și politica maritimă integrată. Este un concept pe care trebuie să-l dezbatem Uh, însă, până la urmă, trebuie să găsim uh, soluții concrete pentru a promova uh, politica maritimă integrată. Dacă nu facem asta, mă tem că nu vom folosi potențialul de creștere existent în acest sector. De asemenea, trebuie să vedem și ce se întâmplă cu gazul petrolier lichefiat. atât în domeniul rutier, cât și în domeniul um, transportului maritim. De asemenea, este nevoie de o acțiune strategică, legături între insule. Avem nevoie de acțiuni pe termen lung, trebuie să nu uităm care sunt specificitățile acestor insule. Bineînțeles că există diferențe, iar um, regiunile sunt uh, fiecare unice și în funcție de specificitățile geografice, fiecare insulă sau fiecare regiune are și uh, propriile obstacole care vin uh, în ceea ce privește transportul. S-a vorbit uh, și despre transportul de pasageri și uh, cineva a menționat uh, Uber. Trebuie să ducem această dezbatere, trebuie să, uh, să încercăm să vedem ce fel de legislație este necesară pentru aceste noi uh, mo- modele de transport. Iar la final aș dori să mă refer la salariile în domeniul transportului. Este important uh, să abordăm în mod corect lucrurile pentru a evita ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, în ultimele luni. Portugalia de, depinde de piața unică, este o, o țară izolată, și trebuie să evităm uh, situațiile de discriminare. E bine, toate aceste elemente menționate ar trebui să fie luate în considerare. Vrem să avem un document legislativ care să aducă ce este important pentru cetățeni. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Arnotu. Euh, monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, mes chers... Domnule președinte, domnule raportor, dragi colegi, am mai multe observații. Mulțumesc uh, raportorului pentru munca depusă. Cred, domnule președinte, că veți fi de acord cu mine că obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 nu este foarte bine abordat. Bineînțeles, uh, dezvoltarea infrastructurilor uh, poate permite reducerea emisiilor, dar în mod marginal. Cel mai bun mod de a reduce emisiile ar fi să se reducă deplasările care nu sunt indispensabile și există multe uh, soluții posibile aici. De exemplu, încurajarea producției locale, o legătură directă între producător și consumator, amenajarea teritoriului și lupta împotriva uh, urbanizării periferice. Apoi, se vorbește despre creșterea capacității aeroporturilor. Însă, ultimul raport al Curții de Conturi Europene, și eu am depus o întrebare orală pe acest subiect, e bine, multe aeroporturi uh, din, um, um, din provincii uh, sunt în, lucrează sub capacitate. Pentru calea ferată, regret faptul că continuăm uh, să vrem să deschidem pentru concurență piața unică a transportului feroviar când uh, experiența ne arată că concurența nu se pretează la domeniul feroviar și că, în general, asta duce la o scădere a siguranței, la o creștere a prețurilor și la o uh, situație fragilă pe piață a operatorilor. Mulțumesc, Idascun Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru documentul de lucru. Aș vrea ca acesta să conțină și câteva critici, inclusiv autocritici. Și ar trebui, cred că ar trebui să avem un ton uh, ferm. Nu avem nevoie numai de obiective, suntem cu toții de acord referitor la obiective. Nimeni nu se îndoiește de faptul că avem nevoie de transport durabil trebuie să atingem obiectivele din această carte albă. Însă mie mi s-a părut că lipsea ceva din acest raport, și anume întrebarea de ce nu ne-am atins aceste obiective pe care ni le-am stabilit. Cred că trebuie să vedem care sunt problemele specifice cu care ne confruntăm în fiecare zi și în acest Parlament. Știm cu toții ce se întâmplă, mă refer la al patrulea pachet feroviar, a fost necesar pentru că al treilea nu era complet. Avem nevoie de Uniunea Energetică, de cerul unic european. Sunt subiecte pe care le cunoaștem. Cred că acest raport ar trebui să transmită un mesaj clar către statele membre, spunându-le că dacă vrem să ne atingem aceste obiective, avem nevoie de un alt tip de guvernanță europeană în domeniul transportului. Nu ne mai putem permite luxul de eșec sistematic uh, în atingerea acestor obiective. Nu putem să permitem să uh, continue blocade pe argumente de suveranitate națională. Astea, acestea nu sunt lucruri care și-au locul în, 21, în secolul 21. De asemenea, trebuie să abordăm subiecte politice. Cred că trebuie să transmitem un mesaj clar Comisiei Europene și Consiliului. Trebuie să spunem clar că în fiecare zi luptăm pentru a elimina aceste bariere. Ar fi mult mai ușor dacă am putea să eliminăm aceste bariere, aceste obstacole și am putea folosi uh, resursele pe care le avem. Am putea obține ceva ce nu avem acum în Europa. În fostul mandat a trebuit din nou să definim prioritățile pentru proiectele de transport. Era vorba de aceleași uh, proiecte desemnate prioritate, mai mult sau, uh, de, desemnate prioritare, mai mult sau mai puțin, în 94. Nu putem face progrese fără a aborda direct toate aceste subiecte. Raportul se referă la investitori uh, chinezi și așa mai departe dacă noi ca europeni nu vorbim despre nevoia de a avea un alt tip de guvernanță, dacă nu vrem să eliminăm aceste obstacole, nu ne vom atinge obiectivele. Ce se va întâmpla până la urmă? Ei bine, la Madrid, la o reuniune eh, referitoare la cerul unic, au fost, uh, au, au venit unii oameni uh, și m-au abordat și mi-au spus că lipsesc, lipseau foarte multe persoane de la acea întâlnire. Au fost oameni care mi-au spus, eu lucrez de 40 de ani în sector, uh, deși de 40 de ani aud de cerul unic și nu s-a pus în practică nimic. Oamenii sunt descurajați. Și asta trebuie noi să discutăm. Trebuie să fim uh, sinceri. Dacă nu vorbim despre marele subiect uh, despre care nu vorbește nimeni, atunci uh, acesta va fi doar încă un raport pe lângă multe altele pe care le-am adoptat, care ne dau impresia că ne-am făcut treaba și putem fi mulțumiți. Dar eu cred că trebuie să luăm taurul de coarne și să transmitem un mesaj clar Consiliului. Avem nevoie de o singură pagină, atât. Președintele, mulțumesc, Inesa la Sender acum. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc raportorului. Este un uh, exercițiu important. Este vorba de revizuirea cărții albe este o ocazie de a evalua situația, așa cum spunea și doamna Bilbao. Și sunt uh, chestiuni pe care cred și eu că trebuie să le abordăm altfel. S-au făcut multe lucruri, însă abordarea noastră trebuie să fie una pe termen lung. Și din, de fiecare dată apare o problemă, o problemă cheie și anume problema lucrătorilor în domeniul uh, transportului. La reuniunea referitoare la cerul unic menționată uh, și înainte, un controlor de trafic aerian a vorbit despre chestiunile de um, secur securitatea locurilor de muncă. Am vorbit cu piloți, cu um, persoane din echipajele uh, avioanelor. Sunt persoane care au nevoie de formări specifice. Foarte bine să vorbim despre deschiderea piețelor, dar trebuie să vedem pachetele pentru lucrător, cum putem să ne asigurăm că în sectorul transporturilor uh, carierele sunt, uh, oamenilor sunt uh, respectate, sunt apreciate. Nu trebuie să vedem acest lucru numai în contextul deschiderii piețelor. Trebuie ca oamenii să fie inima sectorului transporturilor. Uh, nu vorbim numai despre pasageri, ci și despre cei care lucrează în acest domeniu. Apoi, uh, siguranța rutieră este ceva despre care putem vorbi, vom analiza asta și în domeniul uh, infrastructurii. Și aici avem provocări foarte mari, siguranță pentru noile autocare, mașinile electrice, chestiuni de logistică, trebuie să eliminăm uh, barierele naționale. Cred că trebuie să discutăm toate aceste subiecte, pentru că altfel vom avea mm, se va adopta legislație națională care va elimina șansele de comodalitate, intermodalitate. Apoi transportul de marfă, încă un uh, mare subiect. Mă întrebă uh, și ce putem face în domeniul uh, urban, în contextul urban și al siguranței rutiere acolo. Apoi transportul în comun, centrele de transport în comun, hub-urile, cum uh, putem asigura siguranța acolo. Apoi finanțare, taxă de autostradă, taxe rutiere și așa mai departe. Cred că, cred că în contextul planului Juncker trebuie să putem vorbi despre cum finanțăm infrastructură și, trans, și serviciile din uh, transport. Altfel, vom avea numai uh, o încrengătură de um, soluții diferite. Iar apoi modelul european pentru mobilitate. Președintele întrerupe. Da, timpul este afișat, dar dacă nu îl respectați, nu putem să ne respectăm uh, programul. Domnul Deli, mulțumesc. Aș dori în primul rând să îl laud pe raportorul nostru și munca sa. Nu am înțeles um, criticile care au fost aduse cum că nu ar fi suficient de critic. Deja pe pagina 4 el, um, menționează chestiunile pro, problematice, um, schimbarea uh, modală uh, și așa mai departe. Sunt numite domeniile în care este nevoie de progres. Mă bucur că a fost redactat un astfel de document, iar dezbaterea din această după-amiază ne va ajuta în acest sens. Mă bucur că putem um, evalua ce s-a făcut până acum uh, și putem vedea dacă obiectivele ambițioase din Cartea Albă au fost atinse. Acest document uh, are în vizor anul 2050 și pentru a atinge aceste obiective pe termen lung, trebuie acționat uh, la timp, adică acum. Trebuie să vedem care este situația actuală, unde ne aflăm. Trebuie să vedem dacă infrastructurile și sistemele noastre de infrastructură corespund cu obiectivele noastre și în ce măsură uh, suntem pe calea cea bună cu aplicarea legislației existente deja. Trebuie să vedem în ce măsură ceea ce s-a uh, atins până acum este în legătură cu indicatorii economici. Comisia Europeană trebuie să facă aceste studii acum și să analizeze aceste lucruri urmând ca apoi să înceapă o consultare cu părțile interesate. Iar pe baza faptelor concrete va trebui apoi să planifice pentru viitor. Iar toată această planificare trebuie să fie realistă. Mulțumesc, Ismail Ertug. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc și eu, raportorului, domnul Van de Camp. În aceste 12 pagini sunt menționate foarte multe lucruri uh, importante și um, chiar am subliniat pasajele cele mai importante. Aș dori să mulțumesc în mod explicit pentru faptul că raportorul de la bun început uh, se referă la carburanții alternativi și la obligativitatea um, um, obiectivelor menționate. De asemenea, mă bucur că se vorbește despre tehnologie și tehnologizare, se vorbește despre Cezar, uh, ETMS și așa mai departe. De asemenea, faptul că se referă la Vision Zero. Cred că s-ar mai putea prevedea câteva um, elemente referitoare la statele membre și la apelul ca ele să-și asume responsabilitatea. Mi se pare foarte important uh, să se menționeze și acest principiu um, utilizatorul plătește. Iar pe pagina 9 se vorbește despre uh, Uh, un cadru european pentru asta. Se spune the commission should evaluate uh, deci comisia ar trebui să evalueze sistemele existente de uh, taxare rutieră poate ar trebui să mergem chiar mai târziu, mai departe, vorbim despre o propunere. Știm că Comisia a prevăzut uh, o astfel de propunere. De asemenea, mă bucur că se vorbește despre tente și despre bună ducerea la bun sfârșit a acestora și mă bucur că se vorbește și despre condițiile sociale. Mi-aș dori ca pe pagina 9 uh, și mă refer aici uh, la, legăt- la rețelele transeuropene, E bine, m-aș bucura dacă am putea să completăm o formulare referitoare la EFSI cu faptul că așteptările noastre sunt să se asigure o valoare adăugată europeană. În ceea ce privește acel modal shift, mă bucur că, este, că se vorbește despre uh, durabilitate, însă cei 300 de kilometri menționați la pagina 8, foarte bine că sunt uh, menționați, dar uh, consider că ar trebui să îi formulăm și ca un obiectiv, așa cum am făcut-o și în 2011. Iar la pagina 11 se face referire la subiectul atât de delicat al uh, vehiculelor mai lungi și de, cu mai mare greutate, acele gigalinere, e bine, aș vrea să se prevadă cine va fi responsabil de acest subiect. Mulțumesc, Peter Van Dalen. Uh, man, man kann nicht hören, obwohl das Mikro an ist. Nu se aude, cu toate microfonul este pornit. Poate să vorbiți un pic mai tare? Deze probeer ik deze even voorzitter. Doet deze het goed? Hm. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc de aici, unde se pare că funcționează. Aș vrea să-i dau câteva sfaturi colegului nostru din partea, din, un citat din Goethe, maestrul se dovedește mai doar când se lovește de unele limitări. Deci, domnule Van Cap, vă rog să dați de faptul că sunteți maestru, să nu aveți un raport uh, excesiv de lung. Ar fi păcat să irosim uh, copacii care ar trebui tăiați ca să imprimăm raportul. Vă rog să vă limitați la esențial. Vă rog să nu faceți apel la noi reguli, la noi acte normative E o chestiune majoră și anume concurența neloială în sectorul de transporturi și în special în transporturile rutiere și uh, aeriene. Iată unde să ne concentrăm uh, energia și eforturile, dar vă rog să nu veniți cu încă întreagă lungă listă de lucruri pe care să ne dorim să le discutăm. În al doilea rând, domnule președinte, ne-am ocupat de multe reguli și reglementări în acest sector în ultimii ani, dar cred că problema reală în Europa ține de aplicarea regulilor. Uneori nu se aplică sau nu se pune în aplicare deloc sau în mod discriminatoriu. Și cred, domnule președinte, că aceasta e o problemă de care trebuie să ne ocupăm adecvat. De exemplu, în sectorul rutier trebuie să vegem ca implementarea din Italia să fie aceeași ca și în Germania și țările de jos, să nu există interpretări cu mari diferențe și practici discriminatorii. Așadar, domnule președinte, cred că sunt niște aspecte cheie de care trebuie să ne ocupăm, dar să nu scriem pagini nesfârșite care să nu reprezinte lucruri de interes nici pentru noi, nici pentru cetățeni. Înainte de a da cuvântul comisiei, aș dori să fac un rezumat. Bun, s-a spus că avem nevoie de autocritică. După patru ani facem o evaluare ce s-a obținut, ce nu și de ce nu. Avem nevoie de o analiză, să știm de ce nu s-a obținut uh, ceea ce am dorit, pentru că dacă repetăm aceleași greșeli de fiecare dată, nu se va schimba nimic. S-a vorbit și despre faptul că avem o creștere a emisiilor în sectorul transporturilor, pe când în alte sectoare au avut loc investiții și emisiile au scăzut. În ultima carte albă, Comisia a prevăzut uh, obiective pe termen lung, 2030-2050, și noi la Parlament am spus că nu putem face al doilea sau al treilea pas fără să facem primul pas. De aceea am decis ca până în 2020 să avem o scădere de 20% uh, cu, uh, cu 1990 de ani de referință. Am atins acest obiectiv și dacă uh, nu, de ce nu? Asta este esențial, nu frumoasele obiective pe care ni le stabilim. Și, bineînțeles, concurența neloială, care mm, practic uh, aduce beneficii celor care poluează și dezavantajează pe cei care nu. Asta am vrea să știm. De ce anumite obiective nu au fost atinse? Uh, poate ne putem bucura și de succesele înregistrate, dar ce intenționează Comisia să facă? În orice caz, aveți cuvântul. Cred că este vorba de domnul Leonidi. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Ce va face comisia? Cu siguranță comisia va lua tot ce poate din acest raport. Acesta e un prim lucru de afirmat și anume faptul că apreciem această contribuție în mod deosebit, vine la momentul potrivit, pentru că tocmai am început uh, procedura aceasta de inventariere, să vedem unde ne aflăm cu Cartea Albă, ce a mers bine, și ce n-a mers chiar atât de bine și ce trebuie să mai fie îmbunătățit într-un astfel de exercițiu. Și asta a încercat uh, să transmită și uh, doamna comisar. Nu vrem să reinventăm uh, întreaga structură. Nu vrem să aruncăm și pe belușul cu apa din covată, după cum sună un proverb. Nu e nevoie de duplicarea unor obiective sau să modificăm unele dintre principiile fundamentale, importante, cum ar fi acelea de a nu reduce mobilitatea, de a facilita mobilitatea, dar asigurând în același timp o mobilitate durabilă și prin aceasta, desigur, să lucrăm uh, cu prioritatea pentru a consolida esența a ce rămâne în politica de transporturi, adică piața internă. Și mă bucur foarte mult că am auzit atât de mulți colegi astăzi aici exprimând acest aspect fundamental de a nu intra sau de a nu ne împrăștea în prea multe direcții, ci să ne concentrăm pe ce există și să vedem că avem căi bune de aplicare și executare a regulilor actuale câteva aspecte care au reieșit din discuția de astăzi și cu siguranță în legătură cu care am dorit să continuăm să conlucrăm cu dumneavoastră. Mai întâi, probabil, cel mai important subiect, dimensiunea oamenilor la care se referă și comisia, dimensiunea legată de utilizatori, să facem mai mult pentru uh, ține cont de perspectiva utilizatorului, inclusiv niște aspecte comportamentale. Am auzit această solicitare, am receptat-o foarte bine, dar dimensiunea legată de oameni și în ce privește lucrătorii, calitatea muncii, oportunitățile de lucru și în special o concentrare deosebită pentru noua generație. Iată cu siguranță una dintre dimensiunile care lipseau inițial din Cartea Albă, deci trebuie să dăm o mai mare prioritate dimensiunii sociale a politicii de transport. În al doilea aspect, frustrările unora dintre dumneavoastră pe care le împărtășim în ce privește progresul, în ce privește carburanții alternativi. E un progres prea lent. N-am reușit cu legislația propusă în perioada legislativă trecută, n-am reușit să avansăm pe cât ne-am dorit și în ce privește eficiența energetică, trebuie să facem mult mai mult și mai bine. Ne bucurăm să avem un unghi puternic de transport pentru prima dată în Uniunea Energetică. Sperăm, bazat pe o contribuție suplimentară, vom putea continua și îmbunătăți situația. Un al treilea aspect, infrastructura, am auzit foarte bine, e o critică justificată, ne-am concentrat mult pe infrastructura nouă și nu suficient pe întreținere, pe modernizarea infrastructurii existente și acest mesaj este receptat și apreciat. Faptul că nu se vorbește despre atenție pe noi surse de finanțare prin instrumente financiare novatoare. Am avut o dezbatere foarte bună ieri în legătură cu EFSI și sperăm că se va îmbunătăți, dar și noi mijloace de finanțare pentru o mai bună stabilire a prețului pentru utilizarea infrastructurii și, după cum unii dintre dumneavoastră au subliniat, mai bună stabilire a prețului elementelor externe pe care le creează transporturile. Cele două aspecte sunt fundamentale pentru a da un sistem de transport bun și eficient. Al patrulea aspect, extrem de important, caracterul de importanță deosebită a lanțului de logistică și aici ar trebui să ne concentrăm mai mult pe unele sau unii dintre actorii cei mai importanți, porturile menționate de trei dintre deputați, să ne concentrăm mai mult pe porturi ca elemente de integrare a lanțului logistic și, desigur, una dintre priorități în aceea de discuția în legătură cu regulamentul legat de porturi. În al cincilea rând, provocarea pentru baza industrială, o mai mare concentrare pe competitivitatea producătorilor și prestatarilor de servicii. Documentul de lucru al domnului Van Encap, mă bucur să spun, conține deja un accent deosebit pe această dimensiune, care ne face să <clears throat> privim din noi perspective elemente legate de politica concurenței și politica comercială extrem de importante în această privință. Următorul element ar fi accelerarea inovării și aici mulți deputați au subliniat accelerarea drastică a unor servicii noi și provocările pe care le impun. Trebuie să ne adaptăm cadrul legislativ, să nu limităm inovația, să o facilităm, dar uh, existând un teren de joc echitabil pentru diversi actori și aici, un <clears throat> efort suplimentar necesar și, în fine, dimensiunea urbană aici. Doar că ne bucurăm că am auzit că mulți au subliniat importanța dimensiunii urbane, ci și vă suntem recunoscători pentru următorul raport din propria inițiativă în legătură cu mobilitatea. Mulțumesc. Mulțumesc, chiar acum îi dau încă o dată cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Cred Elementul cel mai important care s-a afirmat asta este că nu vrem să fie un uh, document neclar. În ce privește conținutul documentului, care să nu fie neclar, uh, deși poate că sunt diferențe de opinie și vreau să le spun colegilor de la ECR, unii au ieșit din sală, un coleg îmi spune, că uh, sunt mult prea ambițios în ce privește decarbonificarea și ar trebui să procedăm mai uh, atent. Uh, un alt coleg spunea că e nevoie de mai mult realism în politica europeană de transporturi. Aceasta e dilema cu care se confruntă întotdeauna un raportor. Domnul Haicut a întreba ceva despre durabilitate. Eu văd ca pe o provocare. Durabilitatea e o provocare pentru industrie, o provocare în materie de inovare și pentru a face ca lucrurile să avanseze, dar aș sublinia și altceva. Proprietatea privată asupra unui automobil e un mijloc de emancipare pentru mulți oameni și în Europa Centrală și Răsăritană. Poate că noi privim lucrurile dintr-o perspectivă occidentală, vrem să interzicem automobilele din orașe, totul să fie legat de transportul public, dar avem actori diferiți și puncte de vedere diferite de care trebuie să ținem cont. M-a frapat ce a spus doamna Bilbao. O mare parte din politica de transport europeană la care s-a referit și domnul Ertug dă de probleme când se ajunge la nivelul statelor membre. Deci noi proiectăm o politică europeană minunată care se blochează la nivelul statelor membre și poate că e un lucru despre care să vorbim cu cei de la Comisie și Consiliu. Și, în fine, citatul din Goethe, da, sunt de acord, dar în același timp Cred că eu și colegii am făcut deja un efort deosebit să încercăm să concentrăm întreaga politică europeană de transporturi în doar 8 pagini și nu cred că e un raport prea lung. În concluzie, vă mulțumesc tuturor pentru contribuție. Vom transmite proiectul de raport la traducere săptămâna viitoare și aștept continuarea discuțiilor. Mulțumesc. Mulțumesc. Traducerea Uh, simplă a tratatului din Goethe este mai puțin e mai mult. Cred că este mai uh, ușor de înțeles decât uh, cum a spus-o Goethe, de fapt. Prezentarea raportului va fi pe 13-14 aprilie, termenul pentru amendamente este 20 aprilie și votul la Comisia TRAN este prevăzut pe 28 mai, votul în plen fiind prevăzut pentru iulie 2015. Trecem acum la următorul punct, um, modul în care s-a procedat la audierea membrilor comisiei, învățămintele din procesul 2014. Eu sunt raportor pe acest subiect și vă amintiți că nu am fost foarte amuzați când ni s-a spus că după ce am votat cu toții pentru domnul Șefcovici, totul se va schimba și că vom avea o altă procedură. Am fost rugat atunci să trimit o scrisoare comisarului Juncker. Până astăzi nu am primit uh, nicio, niciun răspuns. Scrisoarea a mers și către domnul Schulz. N-am primit din, din nou niciun răspuns, doar confirmarea de primire. Și uh, acum trebuie să elaborăm un raport pentru a, vedea, pentru a spune comisiei ce putem uh, îmbunătăți. Foarte pe scurt, pentru că nu avem foarte mult timp. La comisie uh, lucrurile s-au uh, lungit, uh, a existat un program foarte strict, dar nu se calculase faptul. Totuși, am să vă rog dacă doriți să discutați, să o faceți în afara sălii. Ei bine, programul a fost foarte strict, a fost atât de strict ca și când Uh, Parlamentul ar fi urmat să aprobe uh, toți comisarii, ceea ce nu s-a întâmplat, a fost o problemă de timp, iar apoi a existat o problemă și cu numărul femeilor uh, în comisie. Nu bineînțeles, am sprijinit această idee, dar asta a dus și la probleme pe care le, le cunoașteți. De aceea, propunerea ca statele membre să vină cu două propuneri, dintre care una cel puțin să fie um, o femeie. Pe 1 uh, noiembrie urma ca comisia să își preia mandatul, programul a fost unul foarte strict, um, dar putem să spunem, uh, bun, comisia, are mandat, comisia actuală are mandat până în decembrie, um, și astfel am fi putut să eliminăm uh, această presiune a timpului. Uh, a fost uh, și această procedură a Violetei Bulț, care a aflat cu patru zile înainte că va deveni comisar pentru transport. Nu este ceva echitabil, nu a fost echitabil nici pentru ea, pentru că a trebuit să se pregătească în patru zile. A avut a avut un avantaj totuși, dar uh, procedura nu a fost una uh, echitabilă. Și al patrulea punct uh, se referă la faptul că conferința președinților ne-a spus cum trebuie să procedăm în comisie. Noi discutasem cum vrem să procedăm, am fost de acord și apoi conferința președinților uh, s-a impus și uh, ne-a impus procedura. Cred că, conferin, cred că comisia ar trebui să aibă, comisia de resurse ar trebui de fiecare dată să aibă dreptul uh, să uh, își aleagă procedura. Bun. Vim acum. Bedankt. Mulțumesc, domnule președinte. Benadering van het probleem. Ik denk dat het eh, goed is dat wij. Ah, vă mulțumesc pentru abordarea onestă și critică în același timp. E bine ca noi la Comisia de Transport să trecem lucrurile negru pe alb. Eu am propus câteva amendamente ca să <clears throat> depersonalizez lucrurile puțin, pentru că aici e important nu cine sunt persoanele, nici domnul Șeco, nici altcineva, ci ce s-a întâmplat, de fapt. Pot să vă promit că data viitoare nu vom reuși să nu repetăm greșelile. Cred că e ceva care e inerent sistemului. Întotdeauna există această tensiune între stânga și dreapta, bărbați și femei, cei de centru și acest document Cred că există pentru ca noi să încercăm să tragem niște învățăminte, să încercăm să, repet, să evităm repetarea greșelilor, dar întreaga procedură de numire a comisarilor e o procedură deosebită și PPE ar dori să ceară să se acordă mai mare atenție sistemului de puncte de hont. Dar, desigur, ca și grupurile mici să aibă posibilitatea să intervină, dar am văzut că la audiere aceeași persoană de la un grup a reușit să ia cuvântul de trei ori și altcineva nu. Sper că va rămâne în raport. Foster. Mulțumesc, doamna Jackie Foster. Da, doar câteva observații succinte. A fost o idee bună, domnule președinte, să ridicăm această chestiune, pentru că Comisia de Transporturi a fost lăsată într-o situație foarte dificilă și, în plus, Yeah. Well, he, he could never be accused. He could never be accused. Nimeni nu poate fi acuzat că nu se exprimă clar, nu domnul respectiv. În orice caz, domnule președinte, după cum vă spune. Da, și îl cunoșteam și la Comisia de Mediu. După cum vă spuneam, domnule președinte, nu era corect pentru uh, persoana desemnată la funcția de comisar, pentru că știți că e o problemă de o importanță deosebită și de la situația în care nu puteam nici măcar să punem o întrebare comisarului desemnat, acum am evoluat foarte mult și nu cred că a fost acceptabil modul în care s-a procedat cu doamna Bulci. A avut trei sau patru zile în care a trebuit să încerce să se pregătească pentru a veni în fața comisiei. Cred că au fost probleme de ambele părți unde ar trebui să întărim mesajul este să spunem, e o propunere a statului membru. Statul membru propune numele persoane care consideră ei că ar trebui să devină comisar. Și ar trebui să intre mai multe eforturi înainte de a se ajunge aici. Adică nu aș vrea, cu excepția cazului în care cineva pur și simplu moare, este cerat și n-aș vrea să se întâmple. Uh, sunt de acord cu un comentariu care a fost făcut de către domnul Van de Camp în ce privește faptul că la unele comisii erau aceiași oameni care vorbeau tot timpul și erau suprapuneri. Cineva care a fost la trei comisii și cred că, până la urmă, totul înseamnă ceva excesiv. Știu că comisarii trec de la o comisie la alta, dar ar trebui să organizăm cu mai mare eficiență activitatea. O simplă observație. Mulțumesc. Da. Mulțumesc, Ghezine Meissner, acum. To do the report, the shadow report in behalf of Mr. Telic. Mulțumesc, voi vorbi engleză pentru că îl voi reprezenta pe domnul Telic, care nu poate fi prezent astăzi aici. ca și raportul din umbră ALDE, pot să spun că și raportul, cât și proiectul de aviz al TRAN, uh, un document bun care reprezintă punctele noastre de vedere. Sunt pe deplin de acord cu aliniatul 1 din raport, cu toate că trebuie să existe termene chiar uh, în, și în cazurile în care comisarul este respins de către Parlamentul European. Ehm, opinia mea diferă ușor pe aliniatul 2. Ehm, într-adevăr, credem că președintele desemnat ar trebui să aleagă un candidat potrivit sau un candidat care să asigure echilibrul de gen. Însă, nu trebuie să spunem statelor membre pe cine să desemneze. Președintele trebuie să asigure echilibrul de gen și, dacă este nevoie, să refuze un candidat dacă statele membre doresc să sugereze două femei. Aici am o remarcă personală. Ehm, poate am putea propune că să fie ca propunerea să fie ca fiecare stat membru să propună cel puțin o femeie. Dacă nu ar fi fost comisarul liberal, nu am fi avut nouă comisari femei în comisia actuală în ceea ce privește aliniatul 3, spune raportorul din umbră, îmi, sunt puțin sceptic în legătură cu rolul special rezervat conferinței președințelor, președinților și um, în legătură cu prezentarea priorităților de fiecare candidat. Însă, în general, sunt satisfăcut cu acest uh, proiect de raport și cu proiectul de aviz al nostru. Voi sub, sub transmite amendamente pe punctele menționate. Bruno Golneș. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, voi trece de la problema audierii comisarilor la ordinea, ordinea de zi de astăzi. Văd că avem o audiere prevăzută cu doamna Bulc, audiere care a fost limitată la uh, coordonatori, deci cu ușile închise. Deci, uh, că asta va duce la excluderea eurodeputaților neafiliați. Avem un punct de, dis- de a discuta aici, nu cu dumneavoastră personal, ci cu Parlamentul, cu autoritățile parlamentare în legătură cu faptul dacă, fiind deputați neafiliați, nu am putea să fim reprezentați într-o reuniune a coordonatorilor care uh, un rol administrativ. Putem discuta acest lucru. Însă aici este vorba de o audiere a unui comisar nu vedem în ce, din ce motiv uh, eurodeputații neafiliați sunt excluși de la audiere. Este o audiere, este un tratament discriminatoriu care ne lipsește de posibilitatea de a ne utiliza controlul asupra executivului european. Thank you. Thank you. Ich bedanke mich ja für den ausführlichen Bericht gerade zu meinem. Vă mulțumesc uh, pentru reacțiile la raportul meu. Uh, chiar și dacă doamna Bult vine, nu va fi o audiere. Iar uh, coordonatorii vor fi prezenți. Dumneavoastră nu aveți coordonator pentru că nu sunteți grup. Dar pentru că nu să primiți informația, regula generală în toate comisiile este că secretariatul uh, celor neînscriși poate participa uh, și poate să transmită uh, apoi informațiile, dar deputații nu pot să, trans, să participe. Este o regulă valabilă pentru toate comisiile, nu pot să încalc regula, dar în mod excepțional vă dau cuvântul. Absolut. Vă mulțumesc, dar este un caz unic în, într-un, într-un parlament. Am 30 de ani de experiență. Nu am văzut niciodată ședințe la care să fie, prezin, pre, fe, să fie permisă prezența asistenților, dar nu a eurodeputaților. Că poți să asiști fără să intervii, foarte bine, putem discuta acest lucru sau poate fi contestat acest lucru, dar aici când ne spuneți că dumneavoastră nu puteți să ascultați, dar asistenții pot să asculte, cu tot respectul pentru dumneavoastră și pentru funcția dumneavoastră, mi se pare absolut uh, elucubrant. Sie das nicht akzeptieren können, ich kann das nicht ändern. Înțeleg că nu puteți accepta. Eu, pe de altă parte, nu pot să schimb asta. Este o decizie a conferinței președinților, dar și uh, conferința președinților de comisie nu poate schimba ceva, poate face numai recomandări. Dacă vreți să schimbați, vă rog, vă voi urma, dar eu nu pot face excepții pentru că asta este regula în acest Parlament. Acum, încă o dată pe scurt, Uh, aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră. Termenul pentru amendamente este joi 19 martie și votul la TRAN va avea loc pe 14 aprilie. Votul la AFCO va avea loc pe 5 mai, iar votul în plen este prevăzut pentru mai 2015. Bun. Cu asta am ajunge la prezentarea din partea Băncii Europene de Investiții. Doamna Teander este prezentă. Ne bucurăm că sunteți uh, prezentă și că vom putea discuta despre asta. Am văzut uh, deja cât de important este acest subiect. Bun venit în uh, comisia noastră și vă dau imediat cuvântul. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că ne permite să facem această prezentare astăzi. Ne face mare plăcere să fim aici. Sunt Maite Ender și mm, mi s-a cerut să uh, fac o prezentare în legătură cu creditele pentru transport la Banca Europeană de Investiții am alături de mine pe persoana care coordonează negocierile pentru EFSI, deci dacă aveți întrebări, va, mă va ajuta să vă răspund. Dați-mi voi acum să trec la primul slide de aici, care uh, privește împrumuturile în zona transporturilor. Ca Banca Europeană, Banca Europeană de Investiții, Uh, implementează investițiile europene în domeniul transportului în trei domenii, creștere și ocupare, deci uh, rețelele transeuropene, coeziunea economică și socială și, nu în ultimul rând, susținem durabilitatea de mediu și acțiunile de mediu. În dreapta aveți un grafic care ne arată cât de Uh, care este proporția împrumuturilor pentru transport. Este o parte foarte importantă între 20 și 25% din împrumuturile totale de la Banca Europeană de Investiții, cu motive bine fondate. Proiectele pentru transport sunt pe termen, pe termen lung și noi suntem banca care acordă finanțare pe termen lung. Dacă ne uităm la sectoarele spre care acordăm împrumuturi, mai mult de, 51, de 50% este pentru căi ferate și transport urban. Vedeți că în ultimii 10 ani am împrumutat în jur de 40 de miliarde de euro pe an în medie în sectorul transporturilor. Mai mult de 60% dintre împrumuturi merg în, uh, pe rețelele transeuro, transeuropene. Se vede că în urma crizei, în ultimii câțiva ani, am împrumutat mai puțin, uh, proiectele scad, uh, apar, sunt mai puține proiecte majore și avem mai puține proiecte care sunt incluse pe finanțare. Avem politica noastră din 2011, bazată pe Cartea alba a Comisiei din 2011. A fost prima politică pe care am supus-o consultării publice, am avut un răspuns uh, consistent. Avem o abordare multimodală Pentru a optimiza intervențiile, punem prioritate pe soluțiile de transport uh, durabile din punct de vedere al mediului. Avem uh, mai multe restricții în sectorul aerian și rutier. Aici putem să finanțăm doar proiectele din rețelele transeuropene sau din zonele de coeziune. Și în plus cerem ca aceste proiecte să fie foarte rentabile. Voi reveni în acest lucru. Mai avem și cerințe uh, specifice pentru diverse subsectoare. De exemplu, nu susținem proiecte urbane dacă nu fac parte dintr-un plan integrat de dezvoltare urbană. Avem și criterii speciale pentru uh, proiectele uh, rutiere și siguranța acestora. Bineînțeles că respectăm toate directivele europene. Așadar, acest lucru este fundamental pentru toate proiectele finanțate de către noi. Care este ciclul nostru de proiectare? Suntem implicați în toate fazele proiectelor. din amonte și până la monitorizare. Câteodată primim cereri în acest sens, uneori lucrăm cu prom- cu operatorul și discutăm despre proiectele de viitor. Deseori se întâmplă așa în sectorul transportului când uh, avem operatori care um, lucrează în mod constant uh, pe mai multe proiecte. Există, bineînțeles, uh, faza eligibilității. Există proiecte care nu sunt eligibile, drumurile locale nu sunt eligibile și avem o serie de asemenea sectoare. După ce s-a făcut această verificare, trimitem proiectele într-o consultare interservicii cu Comisia Europeană. După aceea facem o evaluare. În mod normal avem două sau trei persoane care uh, discută cu promotorul, examinăm examin, justificarea economică a proiectului. Este foarte important ca proiectul pe care îl finanțăm să fie viabil și să susțină societatea. Bineînțeles că examinăm uh, caracterul corect din punct de vedere tehnic, avem o echipă în acest sens și procedurile noastre de precauție uh, examinează și impactul de mediu și social examinăm capacitatea promotorului de a implementa acest proiect, pentru că nu este, nu este util să finanțăm proiecte care nu urmează să fie implementate. Acest lucru face o mare formează parte din evaluarea noastră și privim și finaliza, finalitatea proiectului, deci faza operațională. Dacă este vorba un, de un promotor uh, care a mai uh, condus un proiect, putem să asistăm promotorul pentru a ne asigura că proiectul va ajunge la bun sfârșit. Există și factori de atenuare care pot fi luați în considerare și putem să lucrăm și asupra condițiilor contractuale. Juriștii noștri pot să introducă condiții care să ne ajute să ne asigurăm că proiectele se vor desfășura în modul în care ne dorim. Bineînțeles că examinăm și bonitatea promotorului și uh, dacă ne satisface această examinare, ajungem la comitetul de gestiune și după aceea la Consiliul Director. Pentru a vă sublinia câteva din uh, chestiunile cheie. Avem o evaluare independentă a calității proiectului din partea unor experți din sector. Avem experți care lucrează uh, în sectorul transporturilor, în toate regiunile în care avem mandat și acest lucru este extrem de util pentru bancă pentru că acești experți pot să uh, transmită bunele practici dintr-o parte în alta cred că o întrebare care a fost pusă este dacă facem aceeași evaluare pentru toate proiectele. Da, atât uh, pentru proiectele FC, cât și proiectele normale facem aceeași evaluare. Bunele practici pe care le avem în industrie uh, trebuie să fie respectate. Examinăm Ehm, examinăm cererea pentru proiect, partea de costuri, avem o evaluare a costurilor și avem o experiență destul de mare, deci eh, putem să identificăm destul de clar eh, tipul de proiect. Deseori, promotorii sunt foarte optimiști în legătură cu proiectele lor și deseori eh, folosesc cifre puțin modificate, deci uneori uh, costurile cresc. Acest lucru însă este luat în considerare de către procedurile noastre. Avem modelele noastre care examinează dacă ni se pare că proiectul este credibil, dacă proiectul ar trebui redus sau și dacă există o cerere reală pentru un asemenea proiect. Această analiză a rentabilității include și uh, amprenta de carbon a proiectului și emisiile de gaze cu efect de seră și uh, toate externalitățile. Vreau să menționez că Banca Europeană de Investiții are o strategie pentru climă, climă care a fost supusă consultării publice. Lucru interesant pentru dumneavoastră, pentru că, în mod uh, clar, sectorul transportului este un sector foarte important în acest domeniu. În ceea ce privește monitori... monitorizarea proiectelor, screening-ul, avem o metodologie care urmează bunele practici Uh, este bazată pe trei piloni. În primul rând, calitatea proiectului, deci se dă o notă pentru calitatea proiectului. În al doilea rând, uh, coerența, cum se potrivește cu obiectivele comunitare și, în al treilea rând, care este contribuția Băncii Europene de Investiții la proiect. Deci acesta este cadrul uh, pe care dăm un rating proiectelor și monitorizăm da, ulterior dacă proiectele îndeplinesc uh, își îndeplinesc obiectivul evaluat. Monitorizăm impactul principal, rezultatele. Este vorba de o evaluare ex post, un instrument extrem de util. Vă arăt, de exemplu, situația din proiectele de anul trecut în sectorul transporturilor. Am utilizat indicator pentru a comunica, însă în mod probabil acești indicatori sunt uh, folosiți pentru proiectele de viitor, pentru a evalua dacă sunt proiecte viabile și putem să învățăm din proiectele din trecut. Așadar, câteva exemple înainte de a încheia. Există o varietate foarte mare de proiecte. Vedeți că suntem implicați în rețelele transeuropene. Avem un proiect care face parte din uh, rețeaua feroviară spaniolă. Este vorba de un și de un plan de mobilitate pentru Londra cu piste ciclabile și vă arăt și un uh, proiect de anul trecut, uh, retroechiparea uh, unor uh, nave cu uh, motoare pe gaz natural lichefiat. Uh, trendurile pe care le vedem la BEI în sectorul transporturilor. De la stabilirea politicii noastre, în 2011, portofoliul devine mai ecologic, deci uh, ne îndepărtăm de proiectele rutiere și aviatice. Viitorul, proiectele pentru viitor uh, pun accentul pe uh, rețelele transeuropene, bineînțeles, dar putem să vedem că se pune accentul acum și pe faptul pe reabilitarea rețelelor existente, să utilizeze mai bine rețelele existente și avem uh, proiecte pe soluții inteligente de transport, bineînțeles, RT EMS rămâne o parte importantă a proiectelor noastre și va continua în viitor cu implementarea noilor investiții în domeniul feroviar. În ultima vreme am decis să uh, susținem și noi carburanți, electromobilitatea, nu avem încă foarte multe proiecte, însă este un domeniu care ne va capta atenția în viitor. Ultima fișă pentru viitor este foarte important atunci când uh, deții mai puține resurse, este foarte important să punem accentul pe proiectele bune și, ca, și cele potrivite. Asta poate fi făcut prin examinarea proiectelor individuale Bineînțeles, trebuie ca proiectele să fie prioritizate la, sistem, la nivel de sistem. Comisia Europeană uh, a lucrat uh, foarte bine pe susținerea rețelelor transeuropene și avem o, un, un cadru foarte bun de planificare la nivel european, mai bun decât uh, oriunde în alte părți ale lumii. Deci un mesaj cheie ar fi că trebuie să Uh, vedem proiectele potrivite, să nu facem o autostradă dacă avem nevoie doar de un drum. Proiectele pot fi eșalonate în timp și uh, trebuie să ne folosim cel mai bine resursele. Un lucru pe care îl vedem și care nu decurge foarte bine este că promotorii sunt uneori foarte Uh, hotărâți să avanseze rapid și nu se evaluează mm, riscurile în mod corespunzător, ceea ce duce la costuri suplimentare ulterior. Uh, pe, pe baza experienței noastre de până acum, uh, este nevoie de o planificare extrem de solidă în cazul marilor proiecte de infrastructură. Și nu în ultimul rând, trebuie să ne asigurăm că proiectele noastre pe termen lung vor fi durabile. Vă mulțumesc încă o dată pentru oportunitatea de a fi alături de dumneavoastră și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Vă mulțumesc și eu pentru acest raport. Domnul Vim Van de Camp. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul uh, Marcus Piper va interveni cu siguranță și pe acest uh, subiect. Elementul pozitiv în, din mesajul dumneavoastră a fost că în ultimii ani și în domeniul uh, feroviar și în investițiile clasice de infrastructură s-a investit. S-a uh, avut în vedere și uh, întreținerea. Ei bine, în Parlamentul European există multe discuții referitoare la finanțarea EFSI. Cred că nu trebuie să ne punem întrebări foarte complicate, dar ne întrebăm totuși cum, care este legătura între munca Parlamentului, a Comisiei, ați v-ați referit deja la TNT, și Uh, aspectul transfrontalier. De exemplu, la TNT există aceste uh, aspecte transfrontaliere. Apoi uh, există însă și investiții din Londra, pistele de bicicletă din Londra, care nu sunt transfrontaliere. Când luăm în, dacă ne uităm la subsidiaritate, aceste uh, Uh, piste de biciclete de la Londra fiind uh, țin de domeniul național. În ceea ce privește FC, um, există fondurile din buget, există fondurile de la BEI, uh, dar și fondurile private. Modelele diferite pentru a aduce la oaltă toate aceste fonduri Aș vrea să știu dacă sunt suficient de flexibile. Vedeți uh, că există și suficientă um, putere de inovație pentru a face asta? Mulțumesc. Acum Ismail Ertug. Da, mulțumesc. Uh, suntem uh, bucuroși că avem Banca Europeană de Investiții și intervenția dumneavoastră ne-a arătat foarte bine cât de importantă este această bancă. Am o serie întreagă de întrebări, sper că nu vor fi prea multe. Nu sunt uh, complicate, dar uh, vor ajuta pe mine și oameni ca mine să înțelegem ce se întâmplă. Ați vorbit despre așa numiții dezvoltatori. Înțeleg că vă referiți la cei, la uh, cei care vor um, prelua contracte și care vor face investiții. Apoi, ați vorbit despre această metodă de valoare adăugată. Mi se pare bună. Uh, în primul rând ca rating, apoi am înțeles asta și ca o ca compatibilitate cu obiectivele UE. Iar uh, apoi în ceea ce privește contribu- și ca contribuția BEI, dar mă interesează cine urmărește această preselecție uh, până să ajungă la Consiliul Director. Este un sistem pe puncte și dacă da, cum sunt ele alocate, cum uh, se compară proiecte care sunt unul lângă celălalt, uh, după ce criterii dați aceste puncte, dacă sunt puncte, și cum are loc uh, preselecția, pentru că până la urmă criteriile trebuie să fie obiective și comparabile. Mă bucur că uh, ați prevăzut o trecere la o abordare verde, așa am formulat-o. Am uh, vrut să includem uh, amprenta de carbon, pentru că știam că investițiile pe termen lung nu vor putea ignora acest uh, lucru, această uh, amprentă de carbon. O întrebare și în direcția menționată de domnul Van de Camp. Cum să ne închipuim lucrurile? Auzim sloganuri diferite, avem subvențiile sau, în fine, um, împrumuturile de la BEI. Avem uh, fonduri de la Uniunea Europeană prin uh, buget, apoi avem posibilitatea unor investitori privați și așa numitele obligațiuni de proiect. Uh, care este relația între ele? Pot fi folosite toate paralel în același timp? Ar fi interesant de știut și de înțeles mai bine. Dacă am înțeles uh, corect lucrurile, oferta dumneavoastră nu este valabilă numai pentru construcții noi, ci și pentru uh, renovări și extinderi. Președintele, dacă doriți să continuați să discutați, trebuie să ieșiți din sală, pentru că dacă nu, deranjați pe toată lumea. Domnule Ertug. Așadar, referitor la ultimul punct, dacă eu sunt dezvoltator și vreau să renovez infrastructuri, să le mențin, să le extind. Este valabilă aceeași ofertă din partea BEI? Este valabilă aceeași ofertă ca și pentru noile construcții? Iar apoi, cât de ridicată este proporția dumneavoastră din uh, proiectul general? Să spunem că am, avem un proiect care costă 750 de milioane de euro, uh, dacă văd eu lucrurile corect, va fi niște capital privat care va aduce niște investiții, iar um, um, lipsa, suma lipsă va fi acoperită uh, de dumneavoastră prin împrumuturi. Cât de mare poate să fie partea dumneavoastră și finanțați și proiecte în afara Uniunii Europene, state terțe sau această procedură este uh, vizează numai statele membre sau, în fine, interiorul Uniunii Europene. Sunt multe întrebări, dar sper să-mi răspundeți. Mulțumesc. Acum Ghezine Meissner. Mulțumesc. Um, bun. Um, deja colegii au pus multe întrebări. Um, așadar, nu mai am foarte mult de spus. Uh, sper că vom putea primi prezentarea, ne va fi, ne fi foarte utilă m-a uimit faptul că în criteriile dumneavoastră nu era prevăzut ce era important pentru noi, valoarea adăugată europeană. Noi spunem întotdeauna că facem politică de transport europeană, iar dumneavoastră faceți politică financiară europeană. Nu ar trebui ca valoarea adăugată europeană să fie uh, în prim plan? M-a uimit acest lucru. Proiecte urbane numai atunci când există un plan de mobilitate urbană. Dar din uh, ce știam eu la proiectele europene este prea puțin acest lucru. Trebuie și uh, nivelul european. Apoi ați spus că există, un, există același proces pentru toate proiectele. Într-adevăr, pentru că la TNT și CEF sunt prevăzute anumite criterii din partea noastră care trebuie să fie respectate. La FC, din câte am înțeles, justificarea economică este în prim plan, pentru că se spune că investitorii trebuie să fie dispuși să cheltuie bani și că poate nu trebuie să fim la fel de strict cu criteriile. Ne interesează foarte mult, um, urmărim ce se întâmplă cu EFSI și am vrea totuși ca banii să fie cheltuiți uh, cum vedem și noi lucrurile. Este foarte nepoliticos, uh, va trebui să ies din sală ca să dau un telefon, dar sper că voi asculta răspunsurile dumneavoastră, președintele. Da, nu e foarte politicos, dar putem să înțelegem dacă ați anunțat dinainte. Doamna Chilonen, kaksi kysymystä. Miten teidän näkökulmasta... Aș avea două întrebări. Și anume din această perspectivă, cum am putea crea posibilitatea de a obține mai multe fonduri private pentru domeniul transporturilor. Știm că în sectorul public Uh, nu, banii nu cresc în copac. Și, și apoi, în ceea ce privește valoarea adăugată europeană, credeți că transportul poate fi într-adevăr o sursă de creștere și locuri de muncă în Europa? Mulțumesc, Karima Deli. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, uh, doamnă director, pentru această prezentare. Eu am mai multe întrebări și aș dori răspunsuri concrete. Ați spus că BEI cofinanțează proiecte durabile. Această... Aici sunt. Bună ziua! Această durabilitate, ați menționat pentru ea câteva criterii, ce aș vrea să știu eu astăzi este dacă BEI este dispusă să aplice criteriile pe care le cunoaștem la TNT uh, și la uh, CES, dacă vor să aplice acestea la planul Juncker. E bine, aceste criterii, proiectele transfrontaliere, valoarea adăugată europeană, minimizarea uh, costurilor externe, emisiile de CO2? Acestea vor fi luate în considerare sau doar respectarea legislației din Uniunea Europeană? În al doilea rând, faceți parte din Comitetul de Selecție a Proiectelor uh, din Planul Juncker. Eu am două întrebări vorbiți despre durabilitate. Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră? Puteți să-mi dați un exemplu, un exemplu concret de câte proiecte au fost cofinanțate în domeniul de transport între 2009 și 2014? Câte? Știți acest lucru, într-adevăr? Aș vrea să am un răspuns la această întrebare și apoi aș vrea să știu cum veți încuraja țările care acum, din păcate, nu sunt uh, ajutate în domeniul uh, infrastructurilor, cum ar fi calea uh, ferată. Vor, mă refer, de exemplu, la țările din Est. BEI nu ar putea fi instrumentul uh, potrivit. Suntem înaintea unui uh, summit uh, pe subiectul uh, climei în Uniunea Europeană? Oare nu poate BEI să fie instrumentul pentru această transformare energetică, um, um, arătându-ne calea viitorului? nu ar putea să ne arate care sunt mai degrabă proiectele de selecționat uh, spre deosebire și nu megaproiecte um, faraonice. Și mă gândesc Uh, știm cu toții exact la ce uh, proiect uh, mă refer, cred știu toți colegii. Președintele, dacă n-ar fi spus, n-ar fi vorbit cineva despre asta, m-aș fi întrebat ce se întâmplă. Dar voi reveni și eu la acest subiect. Peter Lundgren. Thank you. Uh, on our now by Seth, and we know... Mulțumesc. Uh BEI dă deja foarte mulți uh, bani, uh, împrumuturi, uh, investiții, ați spus 140 de miliarde. Cu planul Juncker mutăm bani de la CEF la un fond de investiții cu un risc mai ridicat de investiții. Avem o garanție mică pentru investiții mari. Vrem să obținem obiectivul de 350 de miliarde este un risc foarte ridicat. Apoi BEI uh, va veni cu noi garanții. Pare ca și că, par afaceri obișnuite pentru o bancă. Nu credeți însă totuși că riscul este prea ridicat cu planul Juncker? Mulțumesc, Marcus Piper, acum. Mulțumesc. O întrebare referitoare la uh, Uh, evaluarea diferită a șoselelor și altor proiecte. La o cale navigabilă sau la o cale ferată pot să mă gândesc că ne putem aștepta la un venit redus. Cum funcționează apoi lucrurile tehnic? Uh, profiturile din uh, șosele sunt foarte bune, investitorii fac coadă în Germania avem autostrada 7, autostrada 1, finanțată sau sprijinită din uh, bani europeni și nu înțeleg pentru că oricum investitorii stau la coadă să participe la aceste proiecte. Dar cum se întâmplă cu căile navigabile, pentru a da un exemplu? Puteți propune investitorilor, investitorilor profituri mai mici, însă oare profiturile pe care le propuneți pot fi compensate uh, din fondurile puse la dispoziție. Cu alte cuvinte, cuvinte cu, cu cât mai multe căi navigabile, cu atât mai puține uh, proiecte finanțabile. Gândesc, uh, pun bine problema sau greșesc? Apoi, referitor la uh, cele spuse de Wim van de Camp, Londra, metrou, uh, proiect uh, urban, nu prea înțeleg. Pentru mine este subsidiaritate clasică. De ce să intrăm în aceste domenii? De ce au acestea o valoare adăugată europeană? Cred că ar trebui explicat acest lucru. Iar apoi ultima întrebare referitoare la EFSI, la planul Juncker. Care este diferența între ceea ce faceți dumneavoastră și ce are de gând să facă EFSI. Puteți să ne dați uh, un exemplu în acest sens? Mulțumesc. Acum Dominic Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Am o remarcă și două întrebări. Observația mea este următoarea. Cred că este momentul să spunem din nou că BEI este o bancă și nimic altceva și în calitate de bancă investește banii, nu îi dă. Și acest lucru este foarte diferit. O bancă nu este o instituție politică. O bancă investește uh, evaluând riscul, sperând în același timp că va avea un venit de pe urma investiției. Își uh, pune la un loc riscurile uh, pentru a obține și un profit. În același timp, Bay uh, dorește să-și mențină ratingul um, pe piețele financiare. Problemele de investiții ale Bay sunt că întotdeauna trebuie să se uite la valoarea europeană a investițiilor și mai multe întrebări au fost puse în acest uh, sens. Ei bine, valoarea europeană și riscul. Și aici trebuie să se găsească un echilibru care va uh, duce la decizia pozitivă sau negativă dacă riscul este acceptabil și uh, valoarea uh, europeană dovedită, răspunsul este da. Ei bine, în, există uh, în, instrumente, în instituțiile europene controlate de comisie, există deja instrumente de garanție. Mă refer, de exemplu, la obligațiunile de proiect. Care este legătura operațională pe care dorește să o creeze BEI între instrumentele de garantare a riscului gestionate în interiorul Comisiei de către Comisie și EFSI. Pentru că EFSI nu are, um, Comisia nu are un rol de arbitraj pentru EFSI. Vor exista um, comunicări pe subiect, vor avea loc uh, schimburi uh, prevăzute pe acest subiect. Apoi, există un comitet de investiții care va decide care vor fi subiectele care vor putea fi uh, preluate și care, care vor fi proiectele aprobate. Dar apoi Consiliul Director al Băncii va decide asupra proiectelor și va lua decizia definitivă. Așadar, până la urmă, decizia este luată de Comitetul de Investiții, așa cum este definit acest lucru în propunerea de, de regulament al Comisiei, sau până la urmă va fi um, Consiliul Director al Băncii care va lua decizia finală. Așadar, până la urmă, este Comitetul de Investiții pur consultativ? Ja, jetzt habe ich mich nochmal als letzter draufgesetzt. M-am pus și eu pe lista de, de um, intervenienți. Bineînțeles, cu toții vrem o valoare adăugată europeană, s-au criticat, uh, uh, s-a criticat faptul că metroul, poate dintr-un oraș, nu are o valoare europeană, dar uh, toate chestiunile transfrontaliere au. Ați vorbit despre cerințele specifice. Cred că legăturile transfrontaliere sunt importante, decisive pentru noi. Am să vă dau ex- trei exemple între Zelb în Germania și Aș în Cehia există 8 km de șină lipsă. Um, în urma războiului sau în perioada de după război n-ar fi mulți bani, dar de 25 de ani nu suntem în stare să punem cale ferată pe acești 8 km. Dar nu numai la est, între Freiburg și Colmar um, trenul merge uh, până la Rin, um, pe partea franceză la fel, trupele germane în urmă cu 70 de ani au distrus podul peste Rin. Nu a fost uh, reparat între, între timp. Și în alt loc există tot așa o lipsă de uh, cale ferată, de câțiva kilometri. Și nu se uh, închid aceste lipsuri. Uh, S-a vorbit despre acel mare proiect, Lyon-Torino. Ar trebui să coste 12 miliarde. Curtea de conturi, european, eh, eh, Curtea de conturi eh, franceză a spus nu costă atât, costă cu 10 miliarde mai, plus, mai mult. Și n-a fost nicio problemă. Puteți să ne spuneți, da, sprijinim marele proiect, dar în același timp pute, nu puteți sprijini și acest mic proiect care nu e așa de interesant pentru bancă, pentru marile întreprinderi, dar care are exact acea mare valoare adăugată puteți face ceva ca să se poată rezolva aceste probleme? Și apoi, ați refuzat vreodată un proiect pentru că nu este finanțabil? 14 miliarde costuri suplimentare de la 12 um, în mod uh, normal, dacă sunt priva, uh, investitor privat, nu pot permite, dar uh, a fost totuși considerat că nu e o problemă analiza costuri beneficii Eu de 30 de ani lucrez în domeniul transportului și pot să vă spun că uh, analizele cost-beneficiu, da, foarte bine. Uh, um, ce îmi doresc până la urmă e pozitiv, ce nu vreau este negativ. Uh, de la Berlin Um, către un alt oraș s-a calculat atunci că profitul ar fi mult prea mic, pentru că Deutsche Bank nu vrea să facă proiectul. Acum s-a făcut un nou calcul și e 2,5%, mult mai pozitiv, pentru că se vrea. Cum se face? Verificați? Um, cine vă informează? De la ce experți vă luați informațiile? Da, poate este o... Um, ceva de care se pot uh, ocupa diferite birouri de consultanță, dar până la urmă decizia este una politică. Ce vreau, fac și ce nu vreau, nu fac. Și pentru că am nevoie de un argument, fac ca cel pe care nu-l vreau să fie scump și cel pe care îl vreau să fie ieftin. Și o ultimă întrebare. Um, acest efect de pârghie de 15 uh, în planul Juncker este ceva nou? A existat deja? Și dacă a existat, s-a și, a, s-a și pus în aplicare sau a fost doar un vis frumos? Noi spunem 3, 15 și ajungem la 315 miliarde. Dumneavoastră sunteți, lucrați într-o bancă, nu sunteți uh, om politic. Vi se pare că e realist așa ceva? Sau care sunt condițiile necesare ca să se pună în uh, aplicare? Văd că um, surâdeți, cu siguranță v-ați pus aceste întrebări, noi așteptăm cu mare nerăbdare răspunsul. Vă dau cuvântul pentru răspuns, așadar. Thank you very much for all these questions. Mulțumesc pentru toate întrebările. Sper să răspund la majoritatea. Și pentru început, vreau să subliniez faptul că, desigur, că vă stăm la dispoziție să discutăm aceste lucruri cu dumneavoastră, deci să avem și dialog bilateral și eventual să avem mai mult timp să discutăm. Mai întâi, în legătură cu plus valoarea europeană, e un aspect foarte important și asta încercăm să realizăm. Suntem aici să <clears throat> implementăm proiecte europene. Poate că nu figura pe diapozitive, dar e motivul principal pentru care suntem aici. Și e valabil și pentru proiectele transfrontaliere. Finanțăm multe proiecte transfrontaliere și vrem foarte mult să ajutăm și pe cei care promovează astfel de proiecte care uneori sunt destul de dificile. Uneori încercăm să coordonăm între țări avem și un rol de asistență tehnică, să încercăm să facilităm acest lucru. Dar e o parte a ce încercăm noi să facem. După cum știți, banca are și servicii speciale de consultanță și aici putem oferi astfel de sfaturi pentru dezvoltatori. TNT reprezintă activitatea noastră centrală și vedeți din cifre. Acolo consacrăm majoritatea resurselor când finanțăm proiecte, cum e cel pe care l-am uh, aprobat în board săptămâna trecută la Londra. Este pentru că promovăm politici legate de schimbările climatice. Majoritatea orașelor, <clears throat> cetățenii trăiesc la orașe și e nevoie de transport durabil. Iată motivul pentru care finanțăm și acest gen de proiecte, care are și un scop european mai larg. Dar vreau să subliniez faptul că rețelele transeuropene reprezintă nucleul activității și, de asemenea, proiectele transfrontaliere. Ați întrebat despre metodologia legată de plus valoare. Acesta este un subiect care ar merita poate o discuție mai amănunțită. Ce încercăm noi este să fie o abordare, să niște criterii cât mai obiective și rating. În întregul ciclu al proiectului îi dăm un rating și apoi urmărim acest scor. Deci, oarecum, e obiectiv cum încercăm să-i dăm uh, un scor și apoi parcurgem ciclul de proiect, ceea ce permite <clears throat> mai întâi să facem o triere în procesul decizional a proiectelor? Și aș vrea să menționez ce a spus domnul președinte. Dacă facem o triere, da, facem această triere. Așa se întâmplă. Dacă nu credem că sunt proiecte viabile sau vor fi utilizate, le eliminăm. E parte a evaluării proiectului. Deci, cu siguranță facem acest lucru criteriile utilizate pentru metodologia legată de plus valoare sunt obiective, pot să dea scor proiectelor și să arate membrilor Consiliului de Administrație care este relația dintre un proiect și altul. Și asta facem și la analiza cost-beneficiu. Sunt de acord cu comentariile dumneavoastră că poți să faci orice rezultat cum dorești în ce privește analiza cost-beneficiu avem un instrument intern, experții noștri merg, se deplasează, examinează multe proiecte în multe țări. Există bază de date, elemente legate de costuri, luăm cifrele de la dezvoltatori, apoi mergem pe teren, facem o evaluare a necesarului, după părerea noastră, și prin urmare nu luăm uh, de-a gata toate valorile și cifrele de la promotori, ci încercăm să le testăm, să facem o evaluare dacă într-adevăr ni se par rezonabile ipotezele de la care se pleacă. Cred că s-a vorbit și despre metodologia legată de amprenta de carbon Discutăm acest lucru și cu alte instituții financiare internaționale care sunt uh, foarte interesate de această metodologie. Putem încerca și ceva nou. E o valoare adăugată pentru factorii de decizie să vadă care e situația legată de amprenta de carbon a proiectelor noastre. Lucrăm cu alte instituții financiare internaționale și încercăm să facem să fie promovate aceste mesaje și în alte colțuri ale lumii. S-a pus întrebarea dacă finanțăm și în afara Uniunii. Da, finanțăm proiecte și în afara Uniunii. 10% din împrumuturi merg către proiecte din afara Uniunii, pentru care avem un mandat uh, aparte. Multe dintre ele sunt foarte complicate în ce privește aspectele de due diligence, dar adesea lucrăm și cu alte bănci, alte instituții financiare, cum ar fi Banca Mondială, Uh, Banca pentru Dezvoltare și așa mai departe. S-a pus o întrebare despre reabilitare, dacă facem aceeași due diligence și pentru reabilitare. Da, nu putem finanța întreținerea, nu face parte din portofoliu eligibil. E un cost de operare care nu poate fi finanțat, dar e o parte a ce facem, această reabilitare, de multe ori făcut uh, îmbunătățirea schemelor de operare pe căile ferate din Europa. Și aici, cred că unul dintre avantajele băncii este că ne implicăm într-un dialog, finanțăm multe proiecte din Europa răsăritană. S-a pus o întrebare în acest sens. Avem ani și ani de experiență de conlucrare cu cei pe care îi numesc eu promotorii, dezvoltatorii de proiecte ce încercăm să facem este să facem să progreseze proiectul într-o manieră rezonabilă, să răspundă unei nevoi care există. Nu e nevoie de căi ferate de mare viteză dintr-o dată pe întregul continent, să vedem unde e o nevoie reală care să-i răspundem cu banii noștri. S-a pus o întrebare despre crowding out sau crowding in. Colega a vorbit despre asta. Putem merge până la 50% să finanțăm din costul proiectului în sectorul de transporturi. În medie finanțăm aproximativ 30% din costurile proiectelor. Lucrurile diferă de la un proiect la altul. La proiecte mai mari vom finanța poate mai puțin ca procent, dar în medie, v-am spus, acest interval 30-50%. The 50%, it's, it's capped at 50% maxim este acest plafon de 50%. Deci nu facem crowding out din această perspectivă. Nu știu dacă mai am aici ceva notat. Cred că s-a pus o întrebare și despre căile de navigare interne. Poate că în prezentare n-a fost foarte clar când am vorbit despre rentabilitatea mare când vorbesc de rentabilitate, mă refer la valoarea pentru societate, analiza cost-beneficiu. Mă refer la rentabilitatea financiară pe care o examinăm și pe ea. Aici vorbim despre calitatea proiectului în sine și trebuie să facem o distinție între cele două. Examinăm ambele dimensiuni, dar când am vorbit eu despre în domeniul rutier și aviație, unde e nevoie de o rentabilitate mai mare, era vorba de o rentabilitate economică mai mare pentru a veghea ca acea calitate să fie evidentă. Acestea fiind spuse, desigur că o să permitem și o rentabilitate mai redusă la căile de navigație internă în comparație cu proiecte rutiere sau de aviație. Dar aici vorbesc despre aspectele economice și nu financiare. să încerc să văd dacă am reușit să răspund la toate întrebările care mi-au fost adresate mie, iar tot ce ține de pachetul Juncker o să-i dau uh, șansa colegei Maria să răspundă. Baragan. Doamna Baragan. Good morning. Bună ziua. O să mă refer la multe întrebări și o să încerc să le structurez. O să încep cu o întrebare legată. Ce e BEI? Chiar suntem bancă? Da, suntem Banca Europeană de Investiții, suntem bancă. Dar suntem mai mult decât o bancă. Suntem și o instituție a Uniunii Europene. Am fost înființați prin tratatul de la Roma. Prin urmare, nu suntem o bancă ca oricare alta. Am auzit de la unii membri ai Parlamentului și această afirmație. Nu, nu știu, poate la alții puteți să vă îndoiți, dar pe mine vă rog să mă credeți că suntem bancă. Trebuie să aveți încredere în noi. Acesta e mesajul pe care vreau să vi-l transmit astăzi. Fiind banca, da, nu dăm subvenții și nu suntem canale de subvenții. Dăm împrumuturi și ne așteptăm ca împrumuturile să fie plătite înapoi, să fie rambursate. Nu suntem o bancă obișnuită pentru că nu suntem o bancă care urmărește profit. Suntem o bancă non-profit. Ne finanțăm pe viețile de capital. însă menționând menționat de ce ne interesează atât de mult uh, ratingul de 3DA, ca să permită BEI să aibă costul de finanțare cel mai redus posibil și, prin urmare, să transfere acest cost de finanțare redus uh, către clienți. Nu căutăm profit în această activitate ci o stabilire a prețului tranzacției în legătură cu riscul într-o măsură corespunzătoare riscului. Deci aici, și acum o să vorbesc despre operațiunile din cadrul EFSI, dacă vorbim despre tranzacții de risc ridicat, nu vorbim despre împrumuturi ieftine, ci de o finanțare cu cost redus, dar va exista o stabilire a prețului care va corespunde riscului și acesta nu va fi ceva subvenționat dar nu căutăm profit. Suntem dispuși să ne asumăm riscuri. Băncile, în general, își asumă riscuri. B. urmează sensul indicat de Consiliul de Direcțiune. Până acum ne-au spus să ne ocupăm de volum. După cum ați văzut în prezentarea colegii, am dat împrumut anul trecut aproape 80 de miliarde într-un singur an de funcționare. E o sumă uriașă de 10 ori mai mare decât cea dată de Banca Mondială. Desigur, Banca Mondială e dintr-o zonă geografică diferită, fără îndoială. Dar facem asta în activitatea obișnuită. Apoi se pune întrebarea, și o întrebare care a revenit de câteva ori, care e diferența acum cu EFSI? EFSI vine pe lângă activitățile obișnuite. Vom continua să desfășurăm activitățile obișnuite și în plus, pe lângă ele, <clears throat> acesta e o parte a elementului de adiționalitate, mulțumită garanției Uniunii Europene și faptului că sperăm că Consiliul de Guvernatori va aproba ca BEI să dea 5 miliarde de capacitate cu care să contribuie la acest fond. Cu 16 și 5 avem 21 și o să încerc să vă explic apoi efectul de multiplicare pentru că e ceva care atrage multe întrebări. Ce e EFSI? Să <clears throat> facem un pas înapoi să vedem ce e Fondul European pentru Investiții Strategice. Nu e un fond. Acesta e primul răspuns. Deci cuvântul fond o să-l vedeți doar în denumire. Nu e un fond, ci e un aranjament contractual între comisie care acționează în numele Uniunii și Banca Europeană în acest aranjament contractual se contribuie cu o garanție din partea Uniunii de 16 miliarde, noi contribuim cu 5 miliarde de capacitate de capital și convenim că prin BEI <clears throat> și Fondul European de Investiții, beneficiarul garanției este BEI, că prin BEI să mobilizăm 315 miliarde de investiții noi în economia reală în următorii trei ani. E foarte bine că avem garanția Uniunii. <clears throat> BEI va asuma un risc în fiecare tranzacție. Adică nu doar pentru că facem operațiuni și e Uniunea în spate, nu uh, o să ne ocupăm uh, de fiecare element. Dar, mulțumită faptului că avem garanția Uniunii, vom putea să ne ocupăm sau să asumăm riscuri pe care nu le putem asuma acum. E un element uh, de plus valoare al adiționalității pe lângă activitatea obișnuită și ne permite de asemenea să ne ocupăm de nevoi financiare de pe piață pe care în prezent BEI n-ar putea să le satisfacă cu capacitatea existentă de capital. Și aici ajungem la modul în care vom face acest lucru, fiind bancă și mulțumită garanției, putem, în baza celor 16 plus 5, 21, să mobilizăm 60 de miliarde pe piața de capital. Agențiile de rating vor avea încredere în noi și titularii de obligațiuni de pe Mapamond, peste 30% dintre cei care cumpără obligațiunea noastră în fiecare an, 60, 70, 80 de miliarde de obligațiuni în fiecare an, cam 30% sunt în afara Uniunii. Au încredere în noi pentru că vom putea conta pe această garanție necondiționată, irrevocabilă a Uniunii și putem mobiliza 60 de miliarde pe care le dăm ca împrumut în economie. După cum a explicat colega, niciodată nu finanțăm 100% un proiect. Rata maximă e 50%, media este de aproximativ 30%, dar pentru EFSI ne așteptăm să ne asumăm participări și mai mici la fiecare proiect, pentru că ne vom ocupa <clears throat> de partea mai riscantă a proiectelor. Când e <clears throat> acest termen utilizat, crowding in, de către comisie, nu-mi place foarte mult, e o mobilizare deci vrem să mobilizăm alte surse de finanțare. Pentru că, din nou, știm că există multă lichiditate pe piețe. Cu câțiva ani în urmă era o penurie de lichiditate, dar lucrurile s-au schimbat. Băncile au bani, Banca Centrală Europeană își aplică politica monetară și companiile au bani. Singurul lucru este că depinde banilor. Nu sunt prea dispuși să utilizeze pentru investiții, să-i pună în economie. Și ce vrea să facă BEI este să asigure legătura între lichiditatea existentă și să se întâmple investiții. Conform analizei noastre, motivul pentru care nu se face deocamdată, având în vedere faptul că am trecut de criza financiară, este că nu au acea încredere că mâine va fi mai bine decât ieri. Lumea, nu, dacă nu crede, atunci ține banii în loc să investească. Și vre, ce vrem noi să realizăm cu aceste 315 miliarde, să creăm această încredere, cum că da, am ieșit din criza financiară, știu că lucrurile diferă de la o țară la alta, dar e acest uh, elan, acest uh, prim pas, acest prim impuls și le spunem, uitați, e cineva aici la nivelul Uniunii Europene, <clears throat> e Banca Uniunii Europene care este dispusă să-și asume o parte a riscurilor, să ia riscul de pe umerii dumneavoastră, să vă încurajeze să faceți investiția respectivă. Am spus cu atenție, o parte a riscului, pentru că nu o să luăm tot riscul de pe umerii promotorului privat, pentru că asta duce la neglijență. <clears throat> cum fi partenerii lor pentru a partaja riscul cu piețele de capital, cu investitori instituționali, pentru a absorbi o parte a riscurilor, pentru ca ei să utilizeze acea lichiditate în economia reală. Asta ne propunem. Și prin urmare, ce ne interesează este de proiecte care au o anumită încărcătură de risc. Nu e vorba de proiectele obișnuite de la BI e elementul de adiționalitate, nu ce v-a prezentat colega. Politica obișnuită și ce am făcut în transporturi în trecut, acum aici vorbim cu aceleași criterii, pentru că nu e vorba de a relaxa criteriile pentru că acum altcineva și asumă riscul. Sunt aceleași criterii de eligibilitate, aceeași analiză aprofundată în ce privește aspectele tehnice și economice dar acum, mulțumită garanției Uniunii, ne putem asuma mai multe riscuri. Și pentru a spune ceva foarte concret, <clears throat> se poate structura o operațiune astfel încât majoritatea sau primele pierderi sunt atribuite uneia dintre creditori, o companie sau o societate mixtă. Noi ne vom asuma acel risc. Deci e vorba de ceva între 15 și 20%, iar restul se va mobiliza de pe piețele de capital, investitori instituționali, care au <clears throat> lichiditate, dar nu sunt dispuși să-și asume riscul. Aceasta e a doua parte a elementului de multiplicare. Mai întâi putem <clears throat> de la 20, 21 trece la 60, deci o multiplicare de 3 ori. Dacă pentru fiecare tranzacție există o pondere de 20%, înseamnă că se înmulțește cu 5. Întotdeauna e vorba de valori medii. Nu întotdeauna o să asigurăm noi 20%, uneori o să fie 13, dată 27%. De fiecare dată vrem să ne adaptăm la nevoile proiectului. Analizăm proiectul, efectuăm analiza economică și tehnică din perspectiva mediului înconjurător, din perspectiva beneficiilor sociale și fiind bancă și din perspectiva financiară și a riscului. Ne vom adapta intervenția la minimul necesar pentru a realiza participarea celorlalți, mobilizarea lor. Și ce facem aici? E o schimbare a modului în care sunt utilizate fondurile publice, pentru că suntem conștienți de faptul că garanție dată de bugetul Uniunii Există decizii dureroase care trebuie luate în legătură cu modul în care se va sprijini și ce facem pentru proiectele care pot să aibă această viabilitate comercială, pot să genereze venituri pentru a rambursa împrumutul pentru aceste proiecte care să treacă de la subvenții și granturi la împrumuturi și garanții. E o cale diferită de utilizarea banilor publici trebuie să se utilizeze în acest fel când are sens. Există operațiuni sau proiecte care vor avea nevoie doar de subvenții sau subvenții în mare măsură și pentru asta sunt fondurile structurale și alte elemente. În legătură cu modul în care selectăm toate criteriile menționate de colegă se vor aplica pentru proiectele EFSI. Deci tot ce ține de analiza noastră tot ce v-a explicat, evaluarea în trei piloni, a avut diagrama, v-a arătat cum analizăm fiecare proiect și au fost cei trei piloni. Ne uităm la efectele economice, <clears throat> nu doar ale proiectului, ci efectele în economia din jur și efectul acesta de contaminare în societate și efectele în comunități. Ocuparea forței de muncă, efecte asupra ocupării, efecte directe, indirecte, modul în care încurajează spiritul antreprenorial în regiune și, de asemenea, efectele de mediu, directe, indirecte, eficiența resurselor, toate aceste aspecte. Va exista un comitet uh, pentru investiții. La BEI am preferat să-i spunem comitetul uh, pentru garanții, pentru că nu o spune decât da sau nu în legătură cu utilizarea garanției nu va decide ce investiții să se facă, ce proiecte să se aplice. Asta va fi hotărât de BEI. BEI va lua o parte a riscului acelor tranzacții și BEI are toate sistemele, personalul și expertiza, cunoștințele, cum să facă acest lucru. Putem selecta șase sau opt experți străluciți care vor trebui să cunoască sectorul, dar nu pot face aceeași evaluare pe care o fac 300 de ingineri. Și de ce să duplicăm? Având toate acestea la Banca Uniunii Europene, la BEI. Această analiză va fi făcută la BEI, fiecare operațiune va trece prin Consiliul de Guvernatori, Consiliul de Conducere și Consiliul de Directori. Fiecare operațiune va fi operațiunea BEI pentru ca ea să beneficieze de garanția europeană, trebuie să fie aprobată și de Comitetul de Investiții sau de Garanție, cum se va numi până la urmă. Acesta va trebui să fie un proces decizional foarte limpede. Comitetul să spună da sau nu. Nu, stați să vedem, să mai analizăm, ne mai uităm mai târziu. Nu, pentru că e un proiect și un dezvoltator care așteaptă răspunsul ca să meargă mai departe. Aș vrea să mă mai refer doar la întrebarea legată de a, legătura dintre obligațiunea de proiect și EFSI și celelalte elemente. Acele obligațiuni de proiect sunt instrumente comune ale Uniunii? Sunt similare în sensul că primesc sprijinul Uniunii pentru a efectua proiecte prin cele două? Sunt foarte limitate ca sumă și niște criterii foarte severe de eligibilitate. Marea diferență cu EFSI este că aici vorbim despre criterii mai largi de eligibilitate, deci pot avea acces tipuri diferite de proiecte, putem utiliza mai multe tipuri de produse adaptate pentru fiecare nevoie a regiunilor și dimensiunea e mult mai mare și, prin urmare, și impactul în economie va putea fi mult mai mare. Și cu asta cred că o să mă opresc. Dacă mai sunt alte întrebări, evident că vă stau la dispoziție. Mulțumesc. Mulțumesc. Suntem sub o mică presiune a timpului, dar uh, în orice caz uh, răspunsurile au fost foarte interesante și uh, acceptăm cu plăcere oferta dumneavoastră de a putea să vă transmitem întrebări suplimentare. Menținem legătura. Mulțumesc.